I think we can start a little bit later. Dragi colegi, haideți să începem. Und ich begrüße Sie herzlich zu uns. Vă urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Ordinea de zi poate fi adoptată dacă nu există obiecții la adresa acesteia. Nu este cazul. În acest caz putem să adoptăm și procesul verbal pentru reuniunea din 28 a 5 -a. Nu sunt obiecții, foarte bine. Nu există comunicare ale președintelui, așa că trecem direct la punctul 4 și urez bun venit raportorului general pentru bugetul uh, nostru de la Comisia de Bugete, domnul Fernandez. Bun venit la transporturi! Ne bucură faptul că avionul n-a întârziat într-atât încât să nu ne mai încadrăm. Deci, bun venit! Tradiția cooperării dintre comisiile noastre este una bună și este important ca prioritățile Parlamentului să fie luate în serios față de buget la Consiliu. Nu doar din sectorul transportului, dar cu atât mai mult pentru transportul cu cât ne interesează pe noi. Avem și negocierile, rezultatul negocierilor EFSI și trebuie să le implementăm în buget. Îl rog acum pe domnul Fernandez să ne facă o scurtă prezentare cu privire la negocierile pe buget și situația exercițiului bugetar. Aveți cuvântul. Eh, je m'excuse de ce petit retard, un petit retard. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru o mică întârziere din cauza transporturilor, dar nu din cauza Comisiei pentru Transporturi, din cauza faptului că avionul a întârziat. Ne-am adaptat deja prioritățile și liniile majore pentru acest nou buget. Am vorbit de cei trei E în franceză. Ocupare, întreprinderi și antreprenoriat. Deci încurajarea antreprenoriatului, dar și a solidarității interne și externe, pentru că nu putem uita uh, ce se întâmplă în afara granițelor Uniunii Europene și, bineînțeles, securitatea. Aceste priorități au anumite consecințe, mai ales asupra liniilor care pot încuraja inițiativele legate de ocupare, Pornim de la principiul că angajamentele vor fi respectate și acest lucru e valabil pentru toate instituțiile, dar este mai ales o observație care vizează direct Consiliul. Când spunem că dorim să respectăm angajamentele, acest lucru înseamnă să respectăm plățile, angajamentele de plăți, care sunt o consecință logică a angajamentelor, când vorbim despre plăți, vorbim despre facturile deja existente, despre autoritățile locale și naționale, despre întreprinderi și despre credibilitatea instituțiilor europene. Este inadmisibil, este o rușine fapt, ca Consiliul să nu prevadă suficiente fonduri pentru a-și onora declarațiile și mai ales angajamentele, sumele deja adoptate. Când vorbim despre respectarea angajamentelor, ne referim la noul cadru financiar multianual care ne oferă flexibilitate. Și e vorba de instrumentele de flexibilitate, dar și de marja globală care poate fi folosită din 2016, inclusiv prin EFSI și angajamentele din anii precedenți pot fi folosite pentru anumite priorități politice și mai ales pentru a sprijini creșterea și ocuparea forței de muncă și dorim să folosim această flexibilitate tocmai din cauza acestui angajament din textul legislativ al cadrului uh, financiar multianual. Tocmai de aceea am acceptat un cadru financiar plurianual mai scăzut decât cel pentru perioada 2007-2013. Acum, discuția noastră în legătură cu bugetul și în toate cele care vor urma, se pune și problema modului în care se integrează angajamentul nostru luat în cadrul inițiativei EFSI și legătura dintre acesta cu Orizont 2020 și um, facilitatea Connecting Europe. Doresc să mulțumesc raportorilor care ne-au permis să ajungem la un rezultat bun, dar nu am terminat ce aveam de făcut pentru că, așa cum am mai spus, avem obiectivul de a minimiza pe cât posibil impactul asupra orizontului 2020 asupra facilității Connecting Europe, pentru că constituirea fondului de garanție, așa cum se spune clar în regulament, va fi realizată în cadrul fiecarei proceduri bugetare și vom avea nevoie și de această comisie pentru a vedea cum putem urmări obiectivul reducerii impactului asupra facilității Connecting Europe. În ceea ce privește calendarul, amintesc faptul că pe 27 mai Comisia a făcut propunerea de proiect de buget. Acum Consiliul va analiza această propunere, la fel și Parlamentul. Acum avem mandat în care exprimă prioritățile noastre pentru buget. În ceea ce privește marșele avem o marjă limitată, la 1A este doar de 200 de milioane și aceasta poate fi o problemă pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitorii. Oricum, deci, calendarul 3 septembrie de punerea amendamentelor bugetare de comisii și deputați. Înainte de la, la Strasburg vom vota mandatul pentru buget. Pe 23 septembrie va fi adoptate avizul în uh, Comisia de Bugete pentru plena din octombrie. Apoi, vor fi votate amendamentele prângetare la sfârșitul lui septembrie, 12-13 octombrie votăm rezoluția, apoi la a doua plenară din octombrie se votează în plenară și apoi până pe 18 noiembrie concilierea. Bineînțeles, așa cum am mai spus, în proiectul comisiei de proiectul de buget al comisiei nu uh, conține încă acordul privind uh, EPSI, fondul de investiții, și deci aceasta va fi încadrată printr-o scrisoare specială, dar s-a prevăzut o creștere cu 43,7% uh, angajamentele la facilitatea Connecting Europe, dar nu avem încă impactul sau nu s-a ținut cont de impactul de reducerea acestei facilități odată cu apariția fondului EPSI. La transporturi s-a prevăzut o creștere 37,7% la angajamente față de 2015. E vorba, bineînțeles, de proiectul Comisiei și 18,9% um, creștere la plăți în legătură cu agențiile. Avem o abordare globală o reducere a bugetului de 5% uniformă pentru toate agențiile nu este posibilă. Dar la EASA, deci Agenția pentru Securitatea Aviatică, avem o reducere mică de 0,8% din buget și la Agenția pentru Siguranța Maritimă o creștere cu 2% a bugetului și pentru Agenția pentru Căile Ferate, de asemenea, bugetul crește puțin. Avem o marjă, după cum am spus, la rubrica 1A, o marjă mică și vă amintesc că vorbim despre proiectul de buget și vom vedea după lectura Consiliului cum ne vor arăta amendamentele. Eu vin acum aici, uh, la comisia dumneavoastră, mai ales pentru a vă asculta și pentru a lua notă de obiectivele acestei comisii, care sunt importante pentru obiectivele și liniile directoare despre care am vorbit și pentru a participa la negocierea celui mai bun buget posibil. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru oportunitate. Ja, wir bedanken uns natürlich. Și noi vă mulțumim, sincer, pentru această prezentare și suntem cât se poate de entuziaști să avem această discuție. Înainte de a da cuvântul domnului Salini, raportorul nostru, aș dori să urez bun venit unui grup de 15 studenți de la Paris invitați aici de Karima Deli. Bine ați venit! Și acum are cuvântul Massimiliano Salini. Bine că Massimo, Massimo Massimiliano sunt și... Merge și Massimo. Mulțumesc, mulțumesc colegului Fernandez pentru prezentarea pe scurt a metodei de lucru și pentru faptul că ne-a amintit prioritățile pentru această fază foarte complexă a, pentru un buget, mai ales în ceea ce ne privește pe noi. Noi suntem foarte preocupați în legătură cu relația sau legătura dintre EFSI și facilitatea Connecting Europe. Deci legătura dintre această noutate majoră a planului Juncker um, cu capacitatea obișnuită a facilității Connecting Europe de a sprijini investiții care pentru noi sunt fundamentale. Exemplu clasic de care ne ocupăm aici la Comisia pentru Transporturi este cel al investițiilor mai puțin interesante pentru investitorii privați, care riscă să fie dezavantajate mm, din cauza modului în care se prevăd finanțările la, în, în cadrul EFSI. Pentru că investiții cum ar fi cele în căile ferate sau navigația pe căile fluviale interne, deci proiecte mai puțin interesante și mai complexe pentru remunerarea capitalului riscă să fie defavorizate. Deci, prima întrebare majoră este Într-adevăr, e nevoie de flexibilitate, de intervenție asupra marjelor, dar e nevoie și de claritate sau chiar certitudine în legătură cu ce parte a marjei va putea fi recuperată, pentru că ca reducerea um, facilității Connecting Europe să nu aibă efecte negative asupra acestor investiții. Deci, ce marjă de compensare, la ce marjă de compensare ne putem aștepta? Ehm, nu doresc acum să vorbesc despre toate celelalte elemente care sunt preocupările ale noastre în legătură cu bugetul, pentru că um, ați amintit și că e nevoie de o intervenție utilă la bugetul agențiilor, dar să nu uităm că avem al patrulea pachet feroviar și noi sperăm că agențiile naționale să, fie, să se coordoneze cu Agenția Europeană pentru căile ferate pentru um, permite acestor agenții să joace complet rolul. Bineînțeles, cerul unic european, investițiile pentru garantarea drepturilor cetățenilor, nevoia de a recunoaște valorile, valoarea efectivă a rețelelor TNT, ca acestea să nu fie considerate doar un instrument de conectare generală în cadrul structura, structurii generale a infrastructurii Europei, dar și uh, ca stimul pentru relansarea pieței interne. Deci e nevoie de o legătură strânsă, inclusiv la nivel de conștientizare politică, între uh, investițiile în transportul și dezvoltarea continentului. Apoi, De asemenea, uh, dorim în alte faze ale acestei discuții să intervenim pentru a vedea cum cetățenii din orașe uh, pot uh, beneficia de investiții pentru a nu fi defavorizați. Deci, pentru noi prioritatea absolută este această legătură între EFSI și Connecting Europe și între EFSI și Orizont 2020, așa cum ați spus și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează raportorii în umbră, începând cu Gheorghi Pirinski. Mulțumesc, domnule președinte! domnule raportor, domnilor și domnilor. Sunt de acord cu ultima afirmație pe care ați făcut-o, și anume că bugetul în domeniul transportului, mobilitate este un factor esențial pentru a concepe și a elabora bugetul pe 2016. Iată de ce este bine să avem un astfel de schimb de opinii cu dumneavoastră în legătură cu îngrijorările noastre. De asemenea, titlul Mobilitate în transporturi sugerează, în general, o creștere a angajamentelor de plată și de credit pentru 2016. Însă, printre articolele din acest buget există și cazuri de scădere a celor două. Există și exemple cu angajamente de plată mai mici în 2016 față de anul 2015. Este vorba de CFM și de securitatea în transporturi. Și, deși toate acestea ar putea fi incluse în uh, programul multianual, trebuie să se țină cont de o redistribuție între 2-3 ani consecutivi. Și de aceea trebuie să fim foarte precauți și să nu sub, sub, subestimăm posibilitatea ca acest lucru să se repete pe viitor și anume să nu existe suficiente resurse financiare pentru plăți și pentru cheltuielile uh, făcute deja din cauza aglomerării la sfârșitul perioadei. În legătură cu facilitatea de conectare a Europei, CFM, există o creștere a angajamentelor de plată și o lejeră scădere pentru angajamentele de credit, așa cum a sugerat Comisia, și Comisia va propune o modificare a proiectului de buget cu transferuri de la CFM la celelalte fonduri, la EFSI. De asemenea, EFSI face o declarație clară să se ofere și mai multe credite de plată care să fie autorizate de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul procedurii bugetare anuale și în conformitate cu regulamentul uh, financiar plurianual pentru 2014-2020. Iată de ce, domnule Fernandez, aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Sunteți în măsură să utilizați pe deplin tot ce vă oferă procedurile anuale pentru a compensa aceste derogări în transporturi în măsura posibilului cât mai mult și credeți că există soluții practice, posibilități practice din acest punct de vedere? De asemenea, în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Transporturi Feroviare, alocările propuse în proiectul de buget și declarația făcută de comisie și rezerva bugetară pentru această agenție sunt foarte clare. Săptămâna trecută, Parlamentul a ajuns la un acord preliminar în ceea ce privește partea tehnică a acestui pachet și aceasta oferă noi responsabilități agenției și, de asemenea, reformează guvernanța acestei agenții și se pune întrebarea dacă va exista finanțare suficientă pentru agenție, ținând cont de noile responsabilități care îi revin, în special în etapa inițială a acestor responsabilități, când Uh, nu există surse bugetare disponibile și nu se știe care vor fi sursele alocate de comisie. De asemenea, am fost uh, științat și de o declarație din partea comisiei și în ceea ce privește resursele acestei agenții, iar al patrulea pachet feroviar îi oferă agenției noi responsabilități în ceea ce privește certificatele de siguranță care sunt oferite direct sectorului de activitate și s-ar putea ca în etapa de tranziție inițială aceste a, resurse să nu fie disponibile pentru agenție, să fie nevoie de recrutarea de nou personal și formarea acesteia. Și pentru a evita o distorsionare a pieței, Comisia ar trebui să pună deoparte bugetul necesar pentru a acoperi cheltuielile subiacente acestui proces. Și nu știu dacă Comisia a ținut cont de tot acest proces. Un ultim comentariu legat de turism. După cum știm, nu există o linie bugetară specifică pentru turism. Proiectele din acest domeniu pot fi uh, finanțate în cadrul programului COSME sau prin alte fonduri de investiții. SF-ul și COSME au prevăzut o scădere a angajamentelor față de 2015, după cum știm, și din acest punct de vedere aș vrea să vă atrag atenția în mod special că, domnule Fernandez, există așteptări ridicate pentru a avea o susținere a proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare care au de-a face cu turismul și care au fost prezentate din partea noastră. Iată de ce aș vrea să vă cer, alături de toți colegii mei care sunt foarte activi în acest domeniu al turismului, să ne susțineți pentru aceste proiecte pilot. Vă mulțumesc! Domnul Pavel Telițca. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, vorbesc din partea lui Dominic Riche, care a trebuit, din păcate, să uh, părăsească uh, Bruxelles pentru un curs de formare și pare rău că nu poate fi aici, dar am să vă transmit comentariile sale și, practic, și din punctul meu de vedere, deși vorbesc în numele uh, său, uh, aș putea vorbi și în numele meu pentru că sunt absolut de acord. Domnule Fernandez, ați vorbit despre faptul că ne veți asculta pe noi, că pentru asta ați venit și pot să vă spun de la început că o bună parte din comentariile noastre vor fi de natură pozitivă. Și ținând cont de contextul dificil și programul pe care îl avem, cred că atât Dominic cât și eu, în numele grupului meu, pot să vă spun că v-ați descurcat foarte bine și meritați să vă mulțumim. Valorăm faptul că ați ținut cont până acum de um, comentariile făcute de comisia noastră și ați încercat să minimizați în măsura posibilului sau afezabilului fezabilului, să spun așa, impactul asupra CFM-ului și pentru Orizont 2020. E clar că aceasta uh, ne va aduce spre sfârșitul anului la um, o nouă procedură bugetară pentru anul 2016. Proiectul de raport pe care l-ați prezentat consideram că este un document foarte bun și, din punctul nostru de vedere, reflectă îndeaproape îngrijorările Parlamentului și ale comisiei noastre și, de asemenea, ale grupului ALDE. Dumneavoastră v-ați referit și la Consiliu. Ați spus că fiecare trebuie să-și plătească facturile, să-și onoreze angajamentele și, bineînțeles, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Cred că ar trebui să ne gândim ex post la ce s-a întâmplat și să nu mai repetăm acest lucru pe viitor, pentru a nu avea aceleași probleme la sfârșitul anului. În ceea ce privește rubrica 1A, cred că va trebui să încercăm să maximizăm resursele disponibile în limitele bugetare actuale și să oferim susținerea noastră proiectelor care oferă o valoare adăugată la nivel european. Mă gândesc aici special la proiectele de infrastructură. Va trebui să vedem care este rezultatul final al uh, proiectelor care sunt lansate în cadrul uh, uh, mecanismului de conectare a Europei. Vom avea răspunsuri chiar astăzi, dar Cred că va trebui să așteptăm niște răspunsuri foarte precise pentru a vedea care este volumul disponibil și care sunt marjele de care dispunem. Din punctul de vedere al volumului, din câte am aflat, s-a confirmat așteptarea noastră și anume că dacă am uh, tripla bugetul, probabil că vom avea capacitățile de a cheltui ceea ce ne doream. În ceea ce privește agențiile acum, Dominic dorește să spună că este de acord că fiecare agenție ar trebui tratată în mod individual, un lucru la care s-a referit și domnul Pirinski și raportorul, și avem un context diferit. Aș vrea să vorbesc aici despre Agenția pentru Siguranța în domeniul aviației, care are o situație specială și, de asemenea, Agenția um, pentru siguranța feroviară, care trebuie să ofere noile certificate de uh, siguranță și va trebui să ne centrăm pe acestea. Tot din partea lui Dominic, aș vrea să vă atrag atenția asupra unor inițiative importante din punct de vedere al tehnologiei, care vor fi esențiale pentru transporturi și pentru serviciile oferite în acest domeniu. În urma negocierilor asupra FC, Fondul de garanții va utiliza 5,1 miliarde în programe. Cezar va fi folosit anul acesta, în primul rând prin mecanismul de conectare al Europei și, în al doilea rând, prin Orizont 2020, pentru că aceasta se întâmplă la momentul în care cerul unic european a devenit atât de necesar. Și acum, pentru a trece la transferul către modalitatea feroviară, aici ar trebui să se vadă un impact în orizont 2020 și aș vrea să vă spun din partea lui Dominic că este îngrijorat față de acțiunea comună care a fost adoptată anul trecut și faptul că au existat întârzieri în alocarea de fonduri. În concluzie, proiectul de raport cred că ne arată foarte clar cu ce ne vom confrunta pe viitor și dacă cereți susținere din partea comisiei noastre, nu pot să vă vorbesc din partea comisiei, dar pot să vă spun din partea grupului ALDE că îl aveți pe deplin pentru a, a profita la maxim de tot ce se poate profita și de a ține cont de consecințele bugetare. Să vedem și ce se va întâmpla la Consiliu dar de data aceasta Comisia s-a portat foarte bine față de Consiliu, deci va trebui să ținem cont și de aceasta și puteți conta pe noi. Mulțumesc! Eli. Mulțumesc, Karima Deli. Merci, euh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, am să am o intervenție foarte concretă. În primul rând, să facem diferența între acțiunile pregătitoare și proiectele pilot. Ecologiștii au propus o soluție practică și anume acțiuni pregătitoare pentru revitalizarea trenurilor de noapte. Un proiect care a, are nevoie de o sumă destul de scăzută, 180.000 de euro. Știm, în primul rând, că deciziile, în primul rând avizul Comisiei TRAN, arată că există anumite linii prioritare și aș vrea să știu care este data prevăzută. În principiu se vorbea de 31 august ca și termen și vreau să vă întreb unde s-a ajuns până acum. Pe de altă parte, domnule raportor, n-am înțeles prea bine care este calendarul care ne așteaptă și principiile pe care le veți implementa în cadrul acestei proceduri bugetare. Știm că mecanismul de interconectare, o parte a fost preluată de planul domnului Juncker, deci vreau să vă întreb ce ne puteți spune și care vor fi uh, consecințele pentru proiectele care se vor prezenta. Aceasta este prima întrebare. În al doilea rând, vorbim din ce în ce mai mult de turism durabil, în special la comisia noastră. Ce cadru veți implementa în acest domeniu, mai ales atunci când e vorba de proiectele COSME? Putem avea răspunsuri concrete și să avem din partea dumneavoastră un calendar clar pentru a avea o viziune pe termen lung. Vă mulțumesc! Mulțumesc! M-am trecut și eu pe lista vorbitorilor, am și eu câteva întrebări concrete. Pat Cox spunea că sistemul feroviar din uh, Europa este ca un puzzle, cu lacune exact la nivelul frontierelor. Ani de zile am investit miliarde în rețeaua feroviară europeană și n-am reușit ca Europa să crească la acest uh, capitol. Aveți uh, idei clare despre cum putem să prioritizăm anumite proiecte, să creăm stimulente în așa fel încât, într-adevăr, statele membre nu doar să mai ia bani europeni pentru proiecte naționale, ci să avem proiecte europene care să poată fi implementate în așa fel încât să avem valoare adăugată europeană. Am auzit că ar, fi, că ar exista doar un singur proiect de șine uh, la nivel, uh, la nivel de frontieră care să fie inițiat prin EFSI. Și apoi, uh, o întrebare care vă vizează pe dumneavoastră cei de la bugete. Am fost puțin uh, uimit și nici de cum amuzat de situația de la bugete, de la Comisia de Bugete de anul trecut. Noi la Comisia noastră deciseserăm uh, să lăsăm condițiile cadru așa cum sunt. Noi, până la urmă, suntem Comisia pentru Transport și Turism și avem 80.000 uh, de kilometri de rute Eurovelo. Am decis ca 0,5% din buget să intre în aceste uh, piste pentru biciclism. Dar uh, s-a respins acest proiect la Comisia pentru Bugete și eu înțeleg prea bine că dacă ești la buget, ce faci? Te uiți să vezi dacă există un cadru gata fixat. Dar noi n-am schimbat nimic la acest cadru, ci am venit cu accente politice. Însă Comisia de Buget a venit și ne-a spus că aceste doleanțe ale Comisiei TRAN nu vor fi acceptate. Ne-am simțit puțin lezați. Dumneavoastră, că ați fi o comisie de specialitate și vi s-ar întâmpla așa ceva și vă spun sigur că și dumneavoastră ați fi puțin lezat. Cum anume putem să evităm asta pe viitor? Cu ce puteți face în așa fel încât poziția comisiilor de specialitate să fie respectată, mai ales cât timp nu schimbă cadrul general? Și fac o excepție acum și dau cuvântul unui coleg, uh, domnul Van de Camp, pentru că a sosit mai uh, târziu. Fac o excepție, după cum v-a spus. Aina, op mijn blote knieën willen dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că mi-ați permis să iau cuvântul. Vine să mă pun în genunchi, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Ehm, ik ben ontzettend blij. Domnule președinte, sunt cât se poate de fericit că raportorul EFSI, împreună cu domnul Bulman, a lucrat pe acest buget și mă bucur să văd pe domnul Fernandez ca raportor general pentru 2016, pentru că este o frumoasă posibilitate să verificăm dacă dezbaterile și înțelegerile pe care le-am făcut pe CEF și EFSI, într-adevăr, pot fi transpuse în realitate. Și sunt de acord cu colegul Salini și cu raportorul din umbră de la socialiști când spun că Bineînțeles că diavolul stă în detalii și trebuie să vedem uh, cum transpunem totul. Lăsând gluma la o parte, e clar că avem uh, un proiect important cu Connecting Europe Facility și dacă vrem să primim înapoi marjele din dou- pentru 2016, atunci uh, ar trebui să îl sprijinim pe domnul Fernandez. Avem uh, acum și dezbaterea tehnică mm, la pachetul feroviar, uh, cel al patrulea pachet feroviar. Eu, împreună cu domnul Salini, vom face tot posibil pentru ca acest pachet să fie aprobat. Și apoi, uh, transmitând un mesaj și colegului meu Salini, vreau să uh, spun că aș vrea să văd că se îndreaptă mai mulți bani din orizont 2020 către transport și cercetare. Bineînțeles că toată lumea vrea bani din acest pot, bineînțeles că e importantă cercetarea în sănătate, dar să nu uităm că la fel de important este și transportul. Este super important și putem să facem lucruri frumoase cu bani din orizont 2020 în acest sectoriu, în acest sector, mă scuzați. Și asta am vrut neapărat să subliniez în intervenția mea. Mulțumesc pentru aceste mesaje foarte clare, spune președintele, și acum are posibilitatea raportorul general Fernandez să răspundă la multitudinea de întrebări adresate. Je vous remercie. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru observații pentru întrebări. Voi încerca să răspund împreună întrebărilor similare. Voi aminti de asemenea că bugetul Uniunii Europene e mic, în aproximativ 1% din venitul național brut. Cam 1% din PIB aproximativ 145 de miliarde de euro plăți și dacă dorim să comparăm cu bugetul federal al Statelor Unite, acesta este într-o proporție de 20% din PIB în această țară. Dar bugetul are o valoare adăugată ridicată și trebuie să ridicăm că 94% din bugetul Uniunii Europene are ca scop investițiile și doar 6% din acesta este prevăzut pentru cheltuielile administrative și de funcționare. Și aceste cifre arată valoarea adăugată ridicată a bugetului, care reprezintă în anumite țări peste 50% din investiții. Trebuie să amintim de asemenea că Parlamentul este o ramură a autorității bugetare, dar nu se ocupă de executarea bugetului noi avem puterea legislativă, dar după ce bugetul va fi um, votat, Comisia se ocupă de partea executivă, iar eu voi face tot ce va fi uh, posibil. Am luptat ca și cum aș fi fost în Comisia Tran. Am făcut tot ce am putut eu. Avem un precedent important și anume utilizarea marjelor ne utilizate. La început, Consiliul nici nu vroia să discute despre această despre aceste marjă, dar am reușit să obținem ca în cadrul fiecărei proceduri bugetare să constituim fondul de garanție. Dar avem anumite reguli pe care trebuie să le respectăm și una dintre aceste reguli pentru a răspunde domnului președinte este principiul universalității. Nu putem fixa procente pentru anumite proiecte, nu e legal să facem acest lucru, nu putem să facem earmarking, nu putem să spunem pentru acest proiect prevedem 5% din buget. Și de aceea, poate, astfel se justifică preocuparea dumneavoastră, o preocupare mare, dar nu am putut Comisia pentru Bugete nu a putut să o preia. În legătură cu EFSI, este imposibil să spunem ce programe vor fi adoptate și finanțate de EFSI. Fondul de investiții este o provocare, este o oportunitate, dar e și o provocare. Este ca și cum ar spune, exist pentru a finanța proiecte care nu sunt finanțate nici de programe, nici de fonduri, nici de piețele financiare. Eu sunt un fond care va finanța proiecte viabile care respectă strategia 2020, dar nu există o limitare geografică sau tematică. Aceasta este o provocare pentru beneficiari, pentru cercetare, dar și pentru transporturi, pentru turism și turismul este de asemenea un domeniu posibil de finanțat. Bineînțeles, e vorba de infrastructurile de turism. Și printre criteriile de selecție, prioritățile Comisiei TRAN sunt prezente, dar nimeni nu poate spune de acum ce proiecte vor fi finanțate. Acest lucru depinde de interesul pe care îl va suscita, va depinde de platformele pe care le putem crea, pentru că Putem crea platforme între state membre, dar și cu țări terțe. Deci și statele terțe pot beneficia de acest fond de garanții. Este un lucru foarte important și de aceea spun întotdeauna că acest fond nu este paternalist. Este o provocare importantă pentru Europa și pentru teritoriile noastre. Este o posibilitate, este și o posibilitate de a finanța proiecte transfrontaliere. Putem uh, avea platforme tematice chiar care vor fi finanțate. În legătură cu plățile, am auzit ceea ce ați spus, am înțeles, am avut, am obținut un, un acord între cele trei instituții pentru a avea un plan de plăți pentru ca în 2016 să avem maxim 2 miliarde de facturi neplătite din cadrul financiar precedent. Amintesc că la sfârșitul acestui an vom avea aproximativ 20 de miliarde neplătite. Deci 2, miliarde va fi uh, o sumă mult mai ușor de gestionat și pornim de la principiul că instituțiile și mai ales Consiliul își va respecta angajamentele, pacta sunt servanda și, bineînțeles, ținând cont de acest acord privind plățile. Acum, ați pus o întrebare legată de legătura dintre EFSI și Connecting Europe și procedura bugetară. Voi face același efort ca și la negociere. Așa cum am spus la început, lupta continuă. În cadrul fiecarei proceduri bugetare vom încerca să reluăm obiectivul poate am folosit această expresie de sute de ori. Dorim să minimizăm la maxim impactul asupra orizont, uh, orizontului 2020 și asupra facilității Connecting Europe. Apoi, bineînțeles, rămâne de văzut care vor fi prioritățile în cadrul acestui obiectiv, ce linii și ce sume în cadrul fiecarei proceduri bugetare și dacă e posibil să spunem cât luăm din marjă. Suntem o parte a autorității bugetare, cealaltă parte este Consiliul. Dacă am fi numai noi singuri, aș putea să mă angajez în legătură cu o cifră, dar Trebuie să ajungem la un acord cu Consiliul pentru buget și în 2016 marja va fi de aproximativ un miliard de euro. Poate un miliard sută de milioane. Este marja globală pe care o putem o avea la dispoziție. Dar, bineînțeles, vom continua să ne asumăm rolul în cadrul procedurii bugetare și, bineînțeles, iau notă de, și voi lua notă în continuare de solicitările dumneavoastră, de sugestiile dumneavoastră, mai ales în legătură cu acest obiectiv important pe care vom păstra în vedere la fiecare procedură bugetară. În legătură cu agențiile, am spus deja că trebuie să privim lucrurile de la caz la caz, pentru că diferitele agenții nu au aceleași competențe, nu au nici aceleași nevoi, deci trebuie să analizăm situația agenție cu agenție. Și un alt lucru mi se pare interesant, și anume, știm cât putem economisi când spunem că reducem cu X posturi, de exemplu. Trebuie să vedem de asemenea cât ne costă să renunțăm la aceste posturi, adică uneori a reduce din personal, din posturi, costă mai mult decât a nu reduce. Să vedem la ce foloseau aceste posturi pe care le reducem. Deci, a nu mai face ceea ce, făceau, ce se făcea pe aceste posturi poate avea consecințe negative mai ridicate decât economiile obținute. Deci trebuie să vedem cât, la, cât se cuantifică aceste consecințe negative. Acum, în legătură cu turismul, bineînțeles, că sectorul turismului poate fi controversat, dar în acest buget nu avem o linie specifică pentru turism. Acum, uh, în legătură cu proiectele pilot, depinde de marjă, dar e vorba de toate proiectele pilot, toate proiectele pilot pot beneficia de maxim 140 de milioane de euro. Deci toate, absolut toate împreună. Proiectele pilot a tuturor comisiilor, de la toate rubricile totalizează maxim 140 de milioane. Acțiunile, pentru acțiunile pregătitoare s-au prevăzut 100 de milioane și pentru proiectele pilot 40 de milioane. Deci împreună, acțiuni pregătitoare și proiecte pilot, în total 140 de milioane. Am spus la început că avem o marjă la rubrica 1A, mai mică decât cea actuală, pentru că avem impactul um, planului de investiții asupra acestei marje. Și trebuie să-mi amintim un lucru. În acest stad avem proiectul de buget al Comisiei, despre acesta e vorba, dar apoi Consiliul, în cadrul procedurii bugetare, va face propria sa lectură și apoi noi vom depune amendamente la lectura Consiliului. Aștept din partea Consiliului să fie coerent în lectura sa, pentru că Consiliul a adoptat un cadru financiar multianual în unanimitate. Și mărturisesc că uneori sunt foarte mirat pentru că țări, state membre care au adoptat un cadru financiar plurianual în care în fiecare an avem uh, o sumă prevăzută, deci au, pre, au acceptat asta în unanimitate, dar apoi în procedurile bugetare și cu bugete mai mici, chiar cu bugete mai mici, sunt totuși împotrivă. Și în mulți ani, multe state membre <laughs> sunt împotriva bugetului Uniunii Europene, deseori. Multe state membre sunt tot timpul împotriva bugetului Uniunii Europene pe anul următor, chiar dacă au fost pentru cadrul financiar plurianual. Și eu aș dori ca de data aceasta Consiliul să fie coerent cu angajamentele sale și cu declarațiile sale. Pentru că se fac multe declarații la Consiliu în care se vorbește despre ocupare, ocuparea tinerilor, despre interconectări, despre infrastructuri, dar apoi Consiliul nu finanțează suficient aceste um, priorități. Am primit, deci, până acum bugetul, proiectul de buget al Comisiei. În iulie va fi disponibilă și lectura Consiliului și apoi vom avansa conform calendarului pe care l-am menționat deja avem termenul de depunere a amendamentelor bugetare de comisii pe 3 septembrie, pentru că la Strasbourg în plenară se va vota mandatul pentru trilog, dar bineînțeles încă nu vorbim despre amendamente bugetare. 23 septembrie, termen de adoptare a vizelor pentru um, deci rezoluția va fi votată în octombrie. Deci, la sfârșitul septembrie vom vota amendamentele bugetare, apoi 12-13 octombrie votăm rezoluția și apoi în plenarea din octombrie, pe 28 octombrie, votăm mandatul și apoi urmează concilierea până pe 18 noiembrie pentru a ajunge la un acord. Vă mulțumesc! Noi vom continua pentru a păstra acest calendar, pentru a pregăti amendamente bugetare în care să ținem cont și de prioritățile dumneavoastră, dar și după aceea la conciliere, pentru a obține ceea ce dorește toată lumea și anume să se revină la sumele prevăzute pentru liniile afectate, dar mai ales să fie finanțate prioritățile noastre ca să ne respectăm angajamentele din momentul adoptării cadrului financiar plurianual. Și pentru acest cadru financiar multianual și în legătură cu acest cadru financiar multianual, cu toții suntem de acord că uh, facilitatea Connecting Europe este o prioritate. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult. Sperăm că buna cooperare va fi continuată. Avem proiectul de aviz prevăzut înspre examinare pe 13-14 iulie, cu un vot în tran pe 31 august. Încă o dată, mulțumim și toate cele bune! Ja, wir kommen nun zum nächsten Punkt. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, o dezbatere despre masterplanul transport general din România. Bun venit reprezentanților comisiei care, foarte pe scurt, ne vor face o prezentare a status quo-ului. Am invitat și, l-am invitat și pe Guvernul României, dar uh, mi s-a spus că Ministrul de Transport s-a retras și că totul s-a petrecut foarte repede, deci nu s-a mai putut, n-a mai putut veni nimeni. Doamna Vitoria Aliata de Villa Franca, directoarea Digi Regio, are cuvântul mai întâi. Poftiți, vă rog. Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Um... Domnule președinte, estimați deputați, mă bucură faptul că sunt aici și că împreună cu colegii mei de la Move, pot să vă ofer informații adiționale despre planul de transport general despre rolul pe care joacă în fondurile structurale europene și despre ce se întâmplă cu masterplanul de transport general din sectorul feroviar din România, în mod particular. Câteva cuvinte introductive. Ce înseamnă acest masterplan de transport și care este rolul comisiei în acest plan? Care este legătura dintre uh, finanțare și uh, uh, masterplanul pentru transport. Și ce se întâmplă cu fondurile de investiții aici? Apoi, care sunt uh, legăturile și urmările dintre ceea ce se întâmplă în masterplanul general și sectorul feroviar din România în particular? Ce se întâmplă cu finanțarea proiectelor feroviare din România? Deci, planul, masterplanul de transport, ce înseamnă el? Știu că nu este pentru prima dată când aveți acest punct pe ordinea de zi și știu că sunt eurodeputați care uh, au purtat până acum discuții cu Comisarul pentru Dezvoltare Regională, cu Corina Crețu, pe acest subiect și ne bucură faptul că are loc această dezbatere și că v-ați arătat cât se poate de interesați. Cu cât sunteți mai interesați uh, în acest plan pentru transport, uh, cu atât sporiți, sporiți legitimitatea pe care o avem ca partener de discuție cu autoritățile din România și nu numai. Vă ofer acum câteva principii de bază. Mă gândesc că știți deja că în această perioadă 2014-2020 avem inovări foarte importante. Înainte să adoptăm programe cu fonduri europene, înainte să cheltuim bani europeni în sectorul de transport, cel mai important este să vedem dacă statele membre întrunesc anumite precondiții. Este pentru prima dată când se întâmplă așa, pentru că în trecut adoptam programe și asta era. Dar acum trebuie să stabilim, de exemplu, dacă un stat membru întrunește mai multe precondiții, în jargonul european, condiționalități ex ante. O precondiție se referă tocmai la existența unui cadru, existența unei strategii de transport pe care noi o numim un master plan de transport care să acopere toate investițiile posibile de până în anul 2030 în toate modurile de transport. Faptul că este o inovare importantă e arătat de faptul că există 20 de state membre care au decis să investească în transport prin fondurile structurale europene. 18 dintre acestea însă uh, au reușit să... Ba nu, se corectează vorbitoarea, doar două state, Suedia și Cipru, au reușit să întâlnească condiționalitățile exante. Pentru celelalte 18, am făcut o evaluare, pentru că erau în neconformitate. Ori nu aveau un master plan absolut deloc, ori master planul lor nu era la standardele impuse de noi. Avem uh, regulamentul uh, aferent masterplanului de transport. Acesta a fost redactat uh, cu mare atenție la, de către Consiliu, cu precădere. Și se spune că e vorba de un document strategic național a statului membru. Dar Comisia, deci noi și cei de la DigiMove, am creat un rol important pentru noi Adică am pregătit linii directoare și am spus către statele membre ce considerăm noi că ar fi bine în termen de metodologie și criterii pentru master plan. Și aici numim, spre exemplu, consultarea publică sau claritatea criteriilor pentru a prioritiza anumite proiecte de investiție în sectorul de transport. Putem intra în detaliu mai târziu dacă doriți. România a fost una dintre țările care a început chiar repede, deci dinainte de adoptarea regulamentului, să lucreze la un master plan pentru transport. Am fost uh, implicați în acest proces, am uh, discutat cu instituții internaționale de finanțare, cum ar fi Banca Mondială sau uh, Banca Europeană pentru Investiții și după mai multe etape de consiliere, iată că ne aflăm în situația în care România este cât se poate de avansată cu al său master plan, e în etapa consultării publice. Și strategia finală a trebuit să apară cândva la finele lunii, după care să existe o adoptare la nivel politic, deci la nivelul guvernului din România, într-un fel sau altul. Spun că este un document național, noi, cei de la comisie, putem interveni și chiar am făcut-o, dar la nivel de consiliere, la nivel de a ne exprima pe marginea metodologiei. Însă, în acest master plan, noi jucăm un rol important, mai ales într-un domeniu, și anume identificarea unei liste cu proiecte majore definanțat prin uh, programul european. Deci noi avem un cuvânt de spus cu privire la această listă și cu privire la identificarea unor priorități. Am fost cât se poate de activ și, de exemplu, am spus foarte clar că pentru noi există două criterii care contează pentru prioritizarea pe listă. În primul rând, face totul parte din nucleul uh, proiectelor TNT și e totul fezabil din punct de vedere economic? Cei doi piloni pe care ne-am axat noi. Și uh, am reușit să convingem autoritățile române că acestea ar trebui să fie criteriile de respectat în stabilirea listei cu proiectele majore. Un alt punct, uh, un punct pe care l-ați identificat noastră ca fiind uh, problematic se referă la repercusiunile față de sectorul feroviar. S-a făcut o analiză a sectorului feroviar din România, într-adevăr, și concluzia a fost că reforma sistemului feroviar din România e absolut necesară. Asta pentru că șinele sunt uh, extensive în România. Autoritățile consideră că nu este durabil să mențină absolut toate traseurile și e necesar să se dea o decizie strategică. Am fost cât se poate de implicați, ne-am implicat într-un dialog cu autoritățile române, considerăm că este important să se facă o analiză strategică. Sistemul trebuie într-adevăr reformat. Mereu am spus că înainte de a lua o decizie finală, cu privire la închiderea anumitor, trase, uh, anumitor șine. Deci înainte de a se lua o decizie, pentru că și autoritățile consideră că trebuie să se întâmple asta, mai întâi să se facă un studiu uh, de fezabilitate economică. Vreau să subliniez din capul locului că aceste elemente nu au nicio pondere în finanțarea proiectelor feroviare prin programele europene, adică cu privire la situația din România. Noi menținem aceeași cotă de finanțare pentru sistemul feroviar, ca și în 2007-2013. 38% din finanțarea pentru transport a fost dedicată sectorului feroviar în perioada 2007-2013 și la fel rămân 38 de procente pentru proiecte feroviare pentru 2014-2020. Dacă ne uităm la fondul de coeziune, unul din cele două care erau vizate aici, avem 50% din fondul de coeziune care va merge către sectorul feroviar, restul către transportul rutier, și alte moduri de transport, de exemplu căi navigabile interne. O parte importantă a fondului de coeziune a mers în CEF, Connecting Europe Facility. Pentru situația României, s-a dat o decizie astăzi, parcă, la Comisie cu privire la proiectele prioritare. Iar pentru România, alocarea totală de 800 de milioane este pentru proiecte feroviare. Spun toate aceste lucruri deoarece doresc să reiau angajamentul nostru ferm, atât la Regio cât și la MOVE, de a ne asigura că există o finanțare propice în uh, modurile de transport. Și să știți că n-am fi acceptat uh, nicio reducere a finanțării sectorului feroviar, deci vom merge în continuare pe această cale și vom favoriza finanțarea sectorului feroviar. Care sunt pașii următori pentru România? În curând vom adopta programul pentru infrastructurile de mare amploare, care are o componentă de transport. Suntem în etapa consultărilor interservicii și ne așteptăm ca adoptarea să survină în zilele ce vor urma. Cu privire la masterplanul de transport, e într-o etapă avansată. Estimăm că până la finele lui 2015 toți pașii să fi fost parcurși în România, în așa fel încât să avem o versiune finală. Masterplanul de transport nu este un document static. De fapt, este o strategie bazată pe un model de trafic, adică, prin definiție, va fi un document maleabil dialogul va continua. Noi uh, nu vom pune punct la finalul acestui demers. Avem un document strategic care va evolua, iar noi vom urmări acest proces căruia îi suntem puternic asociați. Aș dori să mă opresc acum aici, dar bineînțeles că vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pot apărea cu privire la România sau, în general, cu privire la masterplanuri și situația din alte țări. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Domnul Onili de la DigiMove are cuvântul. Thank you also for, for raising... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc pentru că dezbateți această temă atât de importantă astăzi. O temă care a făcut ca DG Regio și DG Move să se apropie și a întărit și mai mult poziția DG Regio în dezbaterile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu autoritățile române, tocmai pentru a finaliza acest master plan. Și cred că, așa cum s-a spus aici, rezultatul este unul bun. Încă uh, nu s-a formalizat la momentul acesta, dar el a fost deja prezentat uh, către mulți dintre noi și alți actori principali. câteva dintre uh, paralelisme și contribuția în ceea ce privește sistemul feroviar. Cred că, în general, România este un partener solid în ceea ce privește politica feroviară. În acest master plan, România a dat dovadă de coerență față de contextul TNT în general și-a jucat pe deplin rolul în aceea de a pune în aplicare uh, foile de parcurs pentru cele două coridoare care traversează această țară și, pe de altă parte, a înțeles cu claritate care sunt prioritățile pe care doream să le prezinte România. Așa cum spunea și colega mea, rezultatele și dumneavoastră ați avut, veți avea luna viitoare seară, din câte cred dezbaterea cu domnul comisar. Proiectele prezentate de România și rezultatele sunt într-adevăr extrem de pozitive. Nu doar că se utilizează 70% din bugetul la nivel internațional într-o primă fază, dar în acest procentaj majoritatea proiectelor sunt proiecte reale în domeniul feroviar și o bună parte din ele reprezintă uh, probleme transfrontaliere care se vor rezolva. Deci, proiecte foarte bune care vor fi prezentate. Celălalt aspect important este cel de natură politică. România a susținut dintotdeauna cel de-al patrulea pachet uh, feroviar, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și din punct de vedere politic și aspectul uh, de guvernanță și obligațiile pentru serviciile publice. În ceea ce privește uh, în ceea ce privește versiunea reformată, la momentul acesta e prea devreme să ne pronunțăm, dar um, se utilizează pe deplin posibilitățile oferite pentru a ține cont de reformele absolut necesare în această țară. Și aici am să dau doar două exemple. În primul rând, este vorba de a ține cont de noile competențe în ceea ce privește managementul de infrastructură și anumite căi ferate nu sunt închise doar de dragul de a fi închise pentru a face economii, ci există și obligația ca în cazul în care aceste rute, circuite se închid, acest lucru să se facă în urma unei analize foarte riguroase, ținând cont de consecințele economice și de situația din punct de vedere al traficului în sector. Al doilea exemplu, în acest master plan, România propune să revizuiască în mod fundamental sectorul căilor ferate prin înființarea unei agenții care să se dedice în mod exclusiv acestui domeniu, care să țină de Guvernul României și să aibă niște competențe foarte clare, puternice, pentru a face reforma absolut necesară, care va permite acestei țări cu o tradiție feroviară puternică, ca cea pe care o are România, pentru că România, într-adevăr, este un producător important în acest domeniu. Deci, în tot acest context, este important ca țara să își uh, reformuleze nevoile pentru cetățenii săi. Mulțumesc! S-a anunțat mai mulți vorbitori la cuvânt. Voiam doar să vă spun că inițial am luat decizia la coordonator să avem această reuniune, după care am trimis o scrisoare către doamna comisar în care ceream informații. Am primit un răspuns recent spunând, care este nesatisfăcător, pentru că ni s-a spus că nu avem dreptul la aceste documente, dar nu e așa. Noi avem dreptul la aceste documente, avem dreptul să vedem aceste documente, Sigur că putem să legăm totul de o clauză de protecție, dar uh, noi am uh, lăsat acest răspuns să circule și e clar că purtăm discuții și cu autoritățile din România, deci nu putem să acceptăm situația aceasta. Documentele uh, care există între Comisie și statele membre sunt documente la care nu avem acces prin tratat. Deci vă rog frumos să luați notă de asta. Nu puteți să ne spuneți pur și simplu că nu avem voie să ne uităm la aceste documente, sunt drepturile noastre, ni le cerem. Scrisoarea aceasta a fost distribuită, o aveți cu toții și contează foarte mult pentru noi. Marian Jean Marinescu are cuvântul acum. Thank you, Chair. Uh, I know that... Mulțumesc, domnule președinte. Știu că principala chestiune um, a dezbată, dezbătută aici este cea a, a principalii, uh, principalelor rute din acest master plan, dar um, și elementele adiționale sunt importante în acest sens. În primul rând, În primul rând, rețeaua nucleu, care este esențială și vreau să vă reamintesc că aceasta va fi adoptată în programul mare de infrastructură operațional din România. Deci, aici se includ cel puțin 12 proiecte, din care 5 uh, sunt uh, cele de nucleu, iar celelalte șapte se referă la rețeaua globală. așa cum ni s-a prezentat și aici. O altă temă importantă pentru mine. Aș vrea să vă cer să analizați posibilitatea de armonizare a masterplanului român cu ce se întâmplă în vecinătate, cu masterplanele din țările vecine. Să, avem, uh, să nu avem de o parte, uh, de exemplu, o autostradă care să nu fie continuată în partea cealaltă. Comisia ne-a spus întotdeauna că masterplanul este de competența statelor membre, însă pe de altă parte se aprobă o listă de proiecte în programele operaționale de infrastructură. Deci, cred că este și de responsabilitatea Comisiei, tocmai pentru a îndeplini toate criteriile necesare, așa cum sunt prevăzute în regulamentul TNT, care a fost adoptat de Parlament și de către Consiliu. Și aș vrea să știu care va fi decizia în ceea ce privește masterplanul pentru căile rutiere și dacă se îndeplinesc criteriile care au fost deja anunțate aici. Wir diskutieren jetzt nicht den Nu discutăm despre căile rutiere, am uh, cerut această ședință special pentru a discuta despre infrastructura feroviară și planul aferent acesteia, pentru că am auzit că 40% din uh, rețele și din linii ar trebui să fie închise. Uh, oricum, pe asta ne concentrăm astăzi și așa ar trebui să rămână. Claudia Tapardel are cuvântul acum. Mulțumesc, domnul președinte. Am să încep uh, prin a mulțumi colegilor de la Comisia Europeană pentru lămuririle făcute în ceea ce privește masterplanul uh, general de transport al României și colaborarea între autoritățile române și Comisia Europeană. Pentru a explica mai bine situația și a lămuri mai bine situația, am să fac câteva mențiuni de fond care se regăsesc de altfel și în acest studiu. Uh, și anume faptul că în ceea ce privește caracteristicile rețelei feroviare din România avem 11.000 de kilometri de autostradă, suntem a opta rețea ca lungime din Uniunea Europeană, 20% din linii vor face parte din rețeaua TNT și vor intra în rețeaua TNT, iar din 1990 până în prezent, rețeaua feroviară română a fost redusă cu 5%, scădere care este sub media europeană, care este de 7,8%, și mult sub ceea ce au redus alte țări din Uniunea Europeană, pe care nu am să le menționez aici, dar se regăsesc la pagina 7 în studiul dumneavoastră. De aceea cred că o discuție uh, firească și corectă ar fi fost o discuție mai largă care să prevadă tăierile în infrastructura feroviară la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru că sunt aspecte și toți ne dorim un transport cât mai bun, cât mai sustenabil, care să, să aibă ca obiectiv principal decarbonizarea, dar cred că corectă este o discuție la nivelul întregii Uniunii Europene și o, nu o discuție punctuală pe România. Dar pentru că am ajuns în această situație, aș vrea să spun că, într-adevăr, masterplanul României este un document strategic pentru sectorul transporturilor din România, în care prioritățile de dezvoltare pe termen lung ale sistemului sunt indicate și agreate ca bază pentru finanțare din partea Uniunii Europene, pentru că avem acest mecanism în prezent Evident că acest document are obiective cum ar fi creșterea sustenabilității rețelei feroviare, creșterea competitivității și calității serviciilor pentru pasageri și, nu în ultimul rând, încurajarea performanței companiilor care lucrează în sistem. Vreau să accentuez încă o dată că masterplanul de transport al României nu are în niciun caz ca scop final desfințarea unor părți din rețeaua feroviară, ci se concentrează pe, pe o reformă a întregului sector feroviar din România. Evident că această reformă este absolut necesară, așa cum am înțeles și cum ați înțeles și din uh, mențiunile făcute de către reprezentanții Comisiei Europene, Comisiei Europene pentru a ne asigura ca fondurile absorbite din sectorul feroviar să contribuie la creșterea competitivității și eficienței serviciilor de asemenea, ne dorim ca acest master plan să obțină aprobare din partea Comisiei în urma negocierilor, pentru că aceasta reprezintă o condiționalitate exante a finanțării pentru infrastructura de transport din România, finanțare față de care sistemul de transport feroviar nu va putea acomoda o capacitate mai mare de pasageri sau de marfă Implicit, sistemul de transport feroviar român nu poate atinge obiectivele în ceea ce privește decarbonizarea sectorului de transport și tranziția către modurile durabile, deci este absolut necesară aprobarea acestui master plan pentru a asigura finanțarea necesară tuturor modurilor de transport și implicit rețele de transport feroviare, așa cum ați văzut, 20% din linia aparțin de rețeaua TNT. Așadar, cred că cel mai corect ar fi să ne concentrăm pe obiectivul final, și anume acela de a încuraja ca un stat de coeziune cum este România, dar și alte state de coeziune, să le încurajăm în uh, eforturile pe care le fac pentru modernizarea unui sector ineficient și de a-l adapta nevoilor pentru o mobilitate durabilă, eficientă și sigură. Și încă o dată îmi exprim dorința de a avea o discuție mai largă privind rețeaua de transport feroviară în Europa, pentru că sunt date care nu sunt încurajatoare și în alte state membre ale Uniunii Europene și datoria noastră este să contribuim la dezvoltarea tuturor rețelor de transport și mai ales a celor durabile. Și îmi repet încă, încă un mesaj pe care l-am transmis în mod constat atât în cadrul Comisiei de Transport cât și Comisiei Europene, acela că în momentul de față este nevoie de a avea o strategie de dezvoltare a infrastructurii pe toate, căile pe, toate căile de transport în ceea ce privește statele de coeziune și în special statele care se află la granița Uniunii Europene și care au nevoie de un impuls și de o finanțare suplimentară pentru dezvoltarea infrastructurii de transport. Vă mulțumesc foarte mult! Danke sehr, jetzt Ismail Ertug. Mulțumesc. Ismail Ertug are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând, Doresc să mulțumesc pentru claritatea mesajului din partea Comisiei Europene. Mulțumesc celor doi reprezentanți de la DigiMove și Regio. Eu sunt unul dintre acei coordonatori care a urmărit dezbaterea de la bun început. Dacă aș fi jurnalist, știți ce spune eu? Semnal de alarmă la nivelul unui grup politic din uh, Parlamentul acesta care pe criterii populiste au ales un stat pe care să-l pună la stâmpul infamiei. Prezentările comisiei au arătat foarte clar că e un semnal fals de alarmă, așa cum a spus și colega Țapardel, deci chiar nu se pune problema. Și încă o dată vă atrag atenția asupra acestui fapt. Mi-aș dori ca lucrurile să meargă puțin altfel ca politician. Încă o dată repet, uh, ceea ce ține de planificarea pe transporturi ține până la urmă de statul membru. Dacă ne-am băgat noi în treaba Germaniei, ce s-ar întâmpla? Doamne ferește! Așa că trag un semnal de alarmă să nu facem asta cu alte state membre, valabil și pentru România. Unde a fost această instituție? Unde a fost Comisia Tran când în Germania 94 infrastructura feroviară a fost demontată masiv? Astăzi criticăm așa ceva, dar în 94 nu a fost mare brânză, deci pentru mine acest subiect s-a încheiat astăzi. Iar uh, mesajul populist nu ar trebui să mai capete prioritate în instituția noastră. Mulțumesc, spune președintele. Am următoarele de spus față de aceste lucruri. E vorba de grupul verzilor care a cerut să discutăm asta. Am trimis o scrisoare către comisie pentru că voiam să primim informații pe care însă nu le-am primit, în ciuda faptului că este dreptul nostru. Am auzit că 40% din liniile feroviare vor fi închise, am vrut să primim o confirmare. Comisia ne-a spus că nu știe nimic despre asta, că e treaba României, dar de cealaltă parte am primit informații că această demontare a liniilor este cumva în discuție cu Comisia și am vrut o clarificare. De asta ne-am exprimat. Iar la coordonator, toți coordonatorii au putut participa, inclusiv uh, coordonatorul SND, Ismail Ertu, care a spus, care a fost de acord. Am fi vrut să primim un răspuns din partea comisiei și am fi vrut să avem documentele. Pentru că dacă documentele spun că există o înțelegere cu Comisia, iar ceilalți spun de fapt că este o decizie ce ține de România și că Europa n-are ce căuta acolo, atunci cineva minte. Iar noi, ca parlamentari, nu avem doar dreptul, ci și obligația să aflăm care este adevărul. Și de aceea avem această dezbatere. Că e o dezbatere populistă, oricine poate să aibă o opinie, pentru că libertatea de expresie primează. Dar noi am vrut date concrete. Deci am dreptul la aceste date. Deci când vine vorba despre uh, renunțarea la aceste linii, a, a existat uh, cofinanțare pentru așa ceva? Mă îndoiesc, pentru că mijloacele de, co- de uh, coeziune merg uh, în altă parte și Europa, ă, România cu siguranță le-a acceptat. Și dacă e vorba de fonduri de coeziune, deja e vorba de bani europeni. Pentru că dacă a fost ă, cofinanțată o anumită șină, o anumită linie cu bani europeni, atunci aceasta nu poate fi închisă după câțiva ani de zile. Deci eu vreau să știu concret despre care linii este vorba. De ce nu ne puteți spune dumneavoastră asta? Mă adresez comisiei. Puteți să garantați că nicio linie cofinanțată cu bani europeni nu va fi închisă? Pentru că atunci, bineînțeles, că toată lumea se poate plânge. Noi nu finanțăm o infrastructură ca aceasta să fie demontată, ci vrem ca aceasta să fie funcțională. Sunt date relevante. Mă uit la această broșură, la planul, master planul pentru sistemul feroviar din România. Între România și Bulgaria, a existat uh, un singur uh, pod, un singur punct de legătură peste Dunăre. E vorba de uh, reinstaurarea podului de la Calafat pentru sectorul rutier. Dar ce se întâmplă cu șina? Nu o regăsesc aici în proiect. A fost doar un proiect sau a fost precondiția pentru a lega cele două state în așa fel încât să existe un punct de legătură feroviar. Aș vrea mai multe informații, vă rog frumos. Eu consider că este important. Și vă rog frumos, cu documente cu tot. Nu putem să acceptăm așa ceva. Noi, ca parlamentari, avem dreptul la aceste documente. Că e vorba de o clasificare, de document, că ar fi secrete, e altceva. Dar nu puteți să ne spuneți, nu, e doar un schimb de scrisori între noi și români și nu e treaba voastră ultimul aliniat ne induce în eroare, pentru că și cetățenii au dreptul la documente, nu chiar atât cât avem noi ca parlamentari. Și noi ne-am cerut acest drept în calitate de parlamentari. Ertuc. Țin să intervin încă o dată pentru că mi-a fost menționat numele de două ori. Reproșul acesta față de populism, iată că tot apare la adresa verzilor. Și știți de ce? Fiindcă, așa cum spunea dumneavoastră, dacă am fi urmărit procedura așa cum ați prezentat-o dumneavoastră acum, atunci eu aș fi spus că suntem interesați pe fond de problemă. Dar, inițial, jocul a fost unul populist, pentru a pune la stâmpul infamiei un guvern. De la bun început am spus că această procedură nu este în regulă și că n-ar trebui să abordăm lucrurile astfel. Dar la coordonator am fost în minoritate de aceea am ținut să intervin încă o dată. Această abordare a fost de la bun început greșită, iar reproșul pentru populism primează. Președintele, nu, nu e chiar așa, noi am vrut să obținem informații, am, ne-am ocupat de acest subiect și pentru că n-am primit informațiile, am decis la coordonatori să punem acest punct pe ordinea de zi. A fost o decizie în unanimitate. După aceea a apărut uh, problema, noi am spus că am dorit să avem acces la acele informații și am cerut în scris asta. Cu populismul să decidă fiecare după cum uh, consideră, pentru mine e foarte clar, mai ales în ceea ce privește închiderea anumitor uh, linii. Eu n-am auzit de așa ceva, de exemplu, în sectorul rutier. Am auzit uh, asta însă în sectorul feroviar și uh, este un domeniu relevant. Încă o dată, Claudia Țapardel, apoi Comisia. Nu mai vreau să continui discuția pentru că, așa cum am spus, nu consider că este firesc să discutăm situația unui singur stat, dar în niciun caz nu vom închide uh, căi feroviare care au fost finanțate cu fonduri europene. Din potrivă, avem nevoie de fonduri europene și de susținere financiară pentru a dezvolta în continuare infrastructura feroviară și pentru a susține mentenanța infrastructurii feroviare. Deci niciodată și nici nu se discută. Cred că întâi trebuie să fim în cunoștință de cauză și apoi să facem afirmații. Deci este o mare diferență și o eroare gravă. Noi încă avem nevoie și solicităm surse de finanțare pentru a dezvolta întreaga infrastructură, fie ea pe alte căi de transport, fie feroviară. În niciun caz nu se închide infrastructură finanțată din fonduri europene. Ja, jetzt hat die Kommission die Möglichkeit. Acum are Comisia posibilitatea de a răspunde la întrebări, de a clarifica. Suntem foarte curioși de ce ne veți spune. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii. În primul rând, pentru căile ferate care au fost cofinanțate, nu se pune problema de a uh, închide niște căi ferate care au fost susținute prin investiții de la noi. Deci pot să vă asigur pe deplin de aici că acele fonduri europene care au fost uh, utilizate pentru anumite căi ferate vor fi menținute. Avem un angajament din partea uh, guvernului român și o bună parte din joburile existente acolo vor fi utilizate pentru susținerea acestor căi ferate. Ați uh, întrebat de asemenea care este rolul Comisiei în toată această afacere, dacă am fost implicat sau nu în acest master plan. Și am să încerc să clarific lucrurile, pentru că master planul pe transport este un document strategic la nivel național. Noi, la Comisie, trebuie să intervenim pentru a stabili dacă se îndeplinesc sau nu precondițiile. Deci există niște criterii și o anumită metodologie pe care trebuie să le îndeplinească un master plan de transporturi. Noi nu putem interveni asupra alegerilor făcute la nivel național, dar avem un cuvânt de spus în ceea ce privește chestiunile ce țin de metodologie și criteriile aplicate. Și am să vă dau un exemplu simplu în acest sens. Dacă statul membru ne, permit, ne prezintă un master plan care nu a fost dezbătut uh, în niciun fel într-un stat membru, atunci putem obiecta pentru că strategia uh, aceasta nu poate fi doar a unui singur uh, minister de resort, ci trebuie să țină de mai multe ministere, să țină cont de o dezbatere publică, de o consultare publică, de feedback-ul primit. Este un lucru esențial care trebuie să se reflecte în acest master plan. Și există și alte criterii pentru care noi considerăm că trebuie să țină cont și de modalitatea de trafic, pentru că dacă masterplanul de transport nu ține cont și de acest model de trafic, atunci de asemenea am putea obiecta. Deci, este un document strategic național, dar, pe de altă parte, trebuie să îndeplinească anumite criterii și o anumită metodologie, după cum spuneam. Am să mă refer la una dintre îngrijorările pe care le-ați manifestat și anume uh, cererea pe care a făcut-o domnului comisar Crețu și domnului comisar Bulț pentru a avea acces la anumite documente. Noi nu avem uh, probleme cu accesul la aceste documente. Masterplanul este uh, accesibil public uh, pe pagina web din România și în general dar dumneavoastră doreați uh, mai mult decât atât, ați avut și un schimb de scrisori pe care l-ați menționat. Comisia a hotărât să prezinte în uh, scrisoarea pe care v-a transmis-o ce s-a întâmplat în acest uh, schimb de corespondență. Însă, la nivel intern, suntem încă în procesul de a lua decizie asupra unui program. Deci e vorba de decizia Comisiei față de programul de adoptare a unei liste de proiecte. Și atunci am considerat că, la momentul acesta, deocamdată, accesul de plin la a, acest uh, schimb de scrisori pe care l-am avut ar putea Um, interveni și ar putea schimba practic procesul decizional pe care îl avem în curs. Și, uh, bineînțeles, noi vom uh, raporta comisarului Crețu și sunt sigur că, sigură că și colegul meu va face către comisarul Bulț pentru a prezenta cererea dumneavoastră, accesul la documente, bineînțeles, aveți dreptul la transparență de plină în calitate de membri ai Parlamentului European, așa cum ați spus-o foarte bine. Deci vom uh, revizui această chestiune după ce va fi adoptat programul. În rest, cred că celelalte intervenții au fost mai degrabă comentarii, așa că nu am să iau o poziție acum asupra acestora. Este important ce am spus mai devreme, analizăm nu doar ce se întâmplă în masterplanul României, ci analizăm în general masterplanurile în regiuni și o chestiune importantă pentru noi este că încurajăm statele membre vecine să aibă un dialog deschis cu țările vecine. Pentru că dacă într-adevăr ne dorim să avem coridoare europene, e important să existe și un astfel de dialog. Pentru asta trebuie să existe o dezbatere în ceea ce privește masterplanurile naționale și să se asigure o uh, completare a coridoarelor și, de altfel, aceste coridoare țin de mecanismul de conectare Europei, acesta fiind unul dintre criteriile determinante. Mulțumesc. Onili. Domnul Onili. Two, two more words. Mulțumesc, domnule președinte. Încă două comentarii. În primul rând, așa cum am spus în cuvântul introductiv, a fost util să avem o astfel de dezbatere. Noi nu avem puterea să adoptăm un master plan pentru un stat membru, dar avem o anumită putere de influență asupra sa. Și pentru că dumneavoastră ați um, acordat o atenție deosebită acestui subiect, am reușit într-adevăr să îmbunătățim calitatea acestui masterplan. Vrem să mulțumim autorităților române pentru felul în care au pregătit um, acest masterplan și pentru rezultatul la care s-a ajuns, pentru că masterplanul, așa cum spuneam, respectă într-adevăr toate criteriile, contextul TNT, după cum spuneam mai devreme, și identificarea unei prime liste de proiecte care au fost prezentate. Această listă de proiecte este disponibilă încă din această dimineață și pentru dumneavoastră, pentru că aceasta a fost transmisă în mod formal Parlamentului European proiectele pe care intenționăm să le susținem financiar și acestea sunt utile și pentru viitoarea dezbatere pe care o veți avea lunea viitoare cu domnul comisar. Este o parte a informației pe care o aveți la dispoziție. De asemenea, se vorbește și de amenințarea de a închide în jur de 40% din căile ferate într-o țară predominant feroviară și masterplanul arată că există posibilitatea de a închide anumite căi ferate, însă nici o astfel de închidere nu a fost hotărâtă la momentul acesta în mod definitiv și dacă s-ar face acest lucru, atunci s-ar ține cont și s-ar respecta legislația uh, respectivă și există obligația de a demonstra că nu există și beneficii economice de pe uh, Um, aceste căi feroviare care urmează a fi închise. Și există și problema finanțării pentru serviciile de uh, mantenanță acestor căi feroviare. Nu avem instrumentele necesare pentru a ajuta statele membre pentru a susține infrastructura, însă avem anumite instrumente și aici DigiRegio va putea interveni pentru a ajuta un stat membru să utilizeze cât mai bine cu putință infrastructura existentă. Și aceasta, bineînțeles, în interesul tuturor utilizatorilor în domeniul transporturilor. Mulțumesc! Am închis această dezbatere, dar mai am o întrebare. Documentul pe care ar fi trebuit să-l primim în această dimineață, care este? Eu am doar scrisoarea unde sunt listat numite marile proiecte dar nu avem lista precisă. Când a fost? În această dimineață? A fost emisă în această dimineață pentru că există dreptul uh, de scrutin pentru orice decizie CEF și pentru orice decizie pe, uh, și discuție pe care o va da um, comisarul luni. Să nu uităm că avem o reuniune și vinerea viitoare, deci aveți suficient timp ca să vă uitați pe lista de proiecte pe care noi le propunem înspre finanțare și bineînțeles că vrem să vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde direct la orice alte întrebări. Mulțumesc! Această dezbatere este închisă și trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi, punctul 6, follow-up cu privire la catastrofa German Wings, o discuție cu directorul EASA și cu reprezentanții comisiei. Patrick Key pe care îl invit la prezidiu. Ich begrüße sehr herzlich. Bun venit domnului Philip Cornelius de la DigiMove și domnului Patrick Kiss, director executiv de la EASA. Cine va începe? Patrick Key. Ba nu, domnul Cornelius. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, după prăbușirea zborului German Wings de pe 24 martie, care s-a soldat cu moartea 150 de pasageri, vreau să spun că în continuare gândurile noastre sunt la familiile victimelor, pentru că a fost un eveniment rar în aviația civilă. O tragedie. La trei luni după acest eveniment, unde ne situăm? Investigația preliminară a fost făcută. Autoritatea Civilă pentru Aviație din Franța conchide că prăbușirea zborului German Wings 419525 a fost cauzată de un act deliberat al copilotului ancheta pe securitate nu s-a încheiat și e important să nu pierdem din vedere acest aspect. Ar trebui ca această anchetă să aibă posibilitatea să curgă în așa fel încât uh, să existe concluzii relevante publicate într-un raport. Știți probabil că s-a făcut un uh, anunț în Franța Uh, cu privire la continuarea anchetei judiciare în paralel cu cea pe securitate pentru a căuta o companie, o persoană din Franța, Germania sau din altă parte care ar fi putut uh, fi răspunzătoare. Comisia nu este implicată în această anchetă judiciară, dar urmărim îndeaproape ancheta pe securitate, pentru că acest tip de anchetă are menirea de a ne ajuta să înțelegem ce factor contribuie la formarea acestor accidente și să tragem învățămintele necesare. Acțiunile copilotului au uh, adus în lumină patru subiecte. Uh, mă, mă scuzați, mai multe subiecte cu privire la cerințele medicale, analizele medicale și accesul în cockpit. Pe 6 mai s-a publicat un uh, raport preliminar, iar comisarul Bulls a cerut EASA să facă un, Uh, să creeze un grup special de lucru pentru a analiza problematica procedurii de um, acces și ieșire, precum și sistemul de închidere și blocare al cockpitului. Acest task force e în continuare activ cu experți din uh, domeniul medical și nu numai, iar Patrick uh, Key, um, care se ocupă exact de acest task force vă va oferi mai multe detalii în cele ce vor urma. Activitatea task force-ului este întreprinsă în paralel și independent de investigația Autorității pentru Aviație Civilă din Franța. Ce acțiuni au fost întreprinse deja? Pe 27 martie, EASA a făcut o recomandare de securitate liniilor aeriene pentru ca în cazul în care unul dintre piloți părăsește cockpitul, să fie un membru al echipajului care să rămână în permanență acolo cu celălalt pilot. Acest lucru a devenit relevant mai ales după tragedie. Această măsură a fost implementată și sprijinită de toată lumea, inclusiv de către public. Vom revizui această recomandare și în, și în ceea ce privește analizele medicale, testele medicale, la începutul carierei și pe parcurs pentru ca monitorizarea să fie una mult mai bună. E important să existe un schimb de informații cu privire la starea medicală și la dosarele medicale între autorități, mai ales pe parcursul carierei unui pilot. Acestea sunt subiecte care sunt avute în vedere acum. Task Force-ul va analiza și problematica consumului de alcool și de droguri să vedem dacă se fac controlele necesare și dacă sunt relevante. Ne vom încheia activitatea în iulie, după care vom face o recomandare către comisarul Bulț. Pentru a avea încredere în piloți, trebuie să existe un sistem de verificări. Acest sistem trebuie să identifice pe toți cei care prezintă un risc și să-i ajute pe piloții care au probleme mentale într-o manieră responsabilă care să încurajeze la deschidere. În termen general, trebuie să ținem cont de factorul uman, pentru că acesta este din ce în ce mai important, mai ales în domeniul îmbunătățirii siguranței aviatice. Indiferent de ce poate să meargă prost în timpul unui zbor, până la urmă pilotul este singurul care poate redresa situația. Trebuie să ne asigurăm că acești piloți sunt bine pregătiți pentru a face față acestor provocări. În funcție de ancheta pe securitate și în funcție de recomandările ce vor veni, precum și în funcție de recomandările care vor veni din uh, partea task force-ului EASA, Comisia e dispusă să întreprindă acțiunile necesare în plan european, în așa fel încât siguranța cetățenilor să fie una garantată cât timp se află la bordul unui avion. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Tacechi are cuvântul. Mr. Mr. Chairman, honorable members. Stimate domnule președinte, stimați deputați, voi completa intervenția lui Filip Cornelis cu câteva elemente mai detaliate în legătură cu ceea ce am făcut în urma acestei tragedii. Vă voi mai da mai multe detalii tehnice în legătură cu acțiunile inițiate de noi. Să vedem dacă funcționează prezentarea. Ce știm deja cu toții? Deci, care sunt elementele concrete în legătură cu accidentul zborului Germanwings de la Barcelona la Düsseldorf pe 24 martie, 144 de pasageri și 16 membri ai echipajului. Um, acest avion a fost înregistrat cu codul DAIPX și uh, s-a prăbușit în Alpii francezi uh, la 100 de kilometri la nord-vest de Nisa. Nice. Uh, ancheta de uh, siguranță este condusă de um, autoritatea de anchetă franceză, BEA. Așa, aceste informații sunt publice, dar aș dori să amintesc cum a decurs acest uh, accident pe baza analizelor, înregistrărilor de la bordul avionului. Deci totul s-a întâmplat pe uh, o perioadă de timp foarte scurtă, mai puțin de 9 minute. Vedeți pe acest slide că înainte de 9.30 avionul a ajuns la altitudinea de zbor de 38.000 de picioare și apoi uh, la, număr, la numărul 3 de pe grafic. Nu, cu roșu, linia roșie este traiectoria avionului. Deci evenimentul numărul 3 este momentul în care capitanul iese din cockpit. Și 10, minute, 10 secunde mai târziu urmează o acțiune a copilotului care alege o altitudine inferioară și anume altitudinea minimă posibilă care este nivelul solului. Deci, vedeți că altitudinea selectată a fost 0, deci nivelul solului, um, uh, această altitudine a fost selectată imediat după ce pilotul principal a ieșit din cockpit. Apoi, în punctul 5 de pe grafic este momentul în care viteza avionului a crescut de la 273 de noduri la 200, 308 uh, noduri pe secundă și apoi urmează momentele în care controlul aerian cere cabinei de pilotaj să-și spună intențiile. Uh, nu s-a răspuns. Apoi, la numărul 7, sună masoneria de acces la cockpit. Și în câteva secunde mai târziu, viteza a crescut la 350 de noduri pe secundă. Apoi se bate la ușă și apoi uh, se lovește ușa în mod violent la, în momentul 11 și apoi, uh, în momentul 12, se declanșează alertele de la bord uh, în legătură cu faptul că solul este foarte aproape. Care, și aceste alerte cer uh, să se ia în altitudine pentru a se evita impactul. Deci, iată, o serie de evenimente tragice care au dus la tragedia pe care o cunoaștem. Pe 24 martie s-a confirmat accidentul și a început ancheta uh, autorităților franceze BEA. În legislația europeană, așa cum prevede uh, legislația europeană, EASA a fost numit consilier tehnic agenției franceze BEA pentru această anchetă și în aceea zi a fost găsită înregistrarea de uh, sunet din cockpit. Pe 25 martie, experții noștri s-au alăturat uh, echipei uh, de pe teren pentru a participa um, la anchetă și pentru a ajuta, a ajuta pe cei care au făcut această anchetă cu informații. Pe 26 martie, procurorul din Marsilia a anunțat că Um, acest, uh, că acest avion s-a prăbușit în mod intenționat și um, a spus că uh, practic avionul a fost prăbușit de copilot intenționat. Um, în ziua următoare, după consultări cu autoritățile naționale și companiile aeriene, EASA a publicat recomandarea ca întotdeauna uh, Uh, companiile aeriene să prevadă să fie două persoane în cockpit tot timpul mm, de-a lungul între, întregii durate a zborului pentru a se aplica principiul celor patru ochi. Cum ne-am implicat în anchetă? Legislația europeană prevede implicarea EASA în acest tip de anchete în calitate de consilier pentru um, biroul de analiză al Franței și um, am uh, oferit agenției BEA uh, evaluările de risc făcute în legătură cu ușile consolidate uh, de la cockpit și informații în legătură cu informațiile privind incapacitatea uh, personalului și um, controlurile medicale. De asemenea, am contribuit la rapoartele de standardizare ale um, autorităților germane pe care le-am transmis de asemenea și am uh, uh transmis și feedback în legătură cu raportul preliminar publicat pe 6 mai. Continuăm să cooperăm cu BEA, continuăm să ajutăm agenția care se ocupă de anchetă la analiză în interpretarea legislației europene, mai ales în legătură cu toate aspectele medicale. Așa cum a spus Filip Cornelis, am creat la solicitarea Comisarului pentru Transportul, doamna Bulls, am creat un task force care a studiat concluziile uh, agenției BA din raportul uh, preliminar. Deci, în acest task force fac, loc, uh, fac, fac parte un număr mic de experți, dar am și invitat experți să ne ajute să ne prezinte punctul lor de vedere în legătură cu anumite subiecte. Facem acest lucru complet în paralel cu ancheta independentă a BEA, cu un alt calendar. Orice anchetă, orice raport de anchetă Um, durează cam între 1 și 2 ani pentru a fi elaborat, pentru că se um, studiază toate recomandările care pot fi prevăzute privind schimbări la designul um, avioanelor, schimbări de procedură și uneori noi reglementări, iar uh, calendarul acestui task force al nostru, așa cum a spus Filip, este să se facă recomandări de nivel înalt uh, adresat uh, comisarului și comisiei înainte de vacanța de vară. Deci vom finaliza raportul, uh, sperăm, în luna iulie. Iată cine face parte din acest task force. Sunt atât experți din partea um, autorităților naționale, din partea companiilor aeriene, avem și reprezentanții ai Asociației Piloților, avem și reprezentanți a centrelor aero um, spațiale medicale sau medici specializați uh, în acest domeniu Uh, dar și reprezentanți uh, ai uh, companiei. Avem și pe cineva de la organizațiile de formare, pentru că am considerat că e interesant să studiem și fazele inițiale din cariera fiecărui pilot. Apoi am invitat o serie de experți pentru a ne informa, a ne face briefing-uri, pentru a participa la discuțiile pe anumite subiecte. Am invitat persoane din, de la EASA, de la Administrația Federală Americană, de la Societatea Europeană pentru Medicina Aerospațială, și uh, ne coordonăm strâns și cu Asociația Aviației din Germania, pentru că, după cum știți, și această asociație și-a creat un task force pentru a studia chestiuni similare și am considerat că e bine să cooperăm strâns cu acest uh, task force uh, german. Ce studiază task force-ul? Așa cum a spus și Filip, mai întâi, analizăm ușile de la cockpit și anume, mai, mai ales aceste uși um, care au fost introduse după 11 septembrie, uși blindate și am, analizăm procedurile de siguranță pentru folosirea acestor uși blindate și studiem și alte uh, elemente cum ar fi încuietoarea pentru a încuia ușa dinăuntru, mai ales uh, modul în care se încuie ușile uh, manual dinăuntru. Am analizat de asemenea uh, în detaliu controlele medicale, um, evaluarea inițială și continuă a piloților, testele psihologice, testarea pentru droguri și alcool, cadrul în care se fac aceste teste medicale, așa numitul cadru de examinare aeromedicală și posibilitatea de a avea un sistem um, de comunicare a datelor aeromedicale în Europa. Un alt element uh, important și dificil din activitatea noastră este um, mediul eh, sau eh, cadrul de muncă al piloților, dar și responsabilitatea noastră a tuturor legată de modul în care se vede pilotul în eh, acest cadru și în, în această situație la locul de muncă, mai ales atunci când apar probleme legate de sănătate, depresie și așa mai departe. Deci am uh, discutat despre modul în care s-ar putea crea un sistem care să țină cont de toate aceste aspecte. Care este situația actuală? Am primit contribuțiile contribuția uh, Asociației Americane privind uh, testele care se fac în Statele Unite, um, piloților, testele medicale care se fac piloților în Statele Unite, am făcut schimb de informații cu Asociația uh, aviației germane și este foarte interesant pentru noi să facem schimb de informații cu acest grup, pentru că am constatat că abordăm subiecte similare și probabil și concluziile la care vom ajunge vor fi similare. Task Force-ul se va reuni ultima dată pe 16 iulie și apoi în următoarele două săptămâni vom finaliza raportul care va fi transmis formal comisarului la sfârșitul lunii iulie. Și acestea fiind spuse, sper că m-ați înțeles suficient de bine și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru cele două prezentări și pentru raportul preliminar. Ne-a mișcat foarte mult această tragedie și imediat după eveniment am avut un moment de reculegere la comisia noastră pentru a ne exprima omagiu și a uh, transmite condoleanțe familiilor victimelor. De la bun început am sprijinit acțiunea task force-ului, mai ales pentru că am fost de acord că totul trebuie verificat până în cel mai mic uh, detaliu, dar nu vrem acționism. De aceea mulțumim pentru componența comprehensivă a task force-ului pentru faptul că se poate participa din toate domeniile în așa fel încât să vedem cum s-a ajuns la așa ceva și să ne uh, să găsim o soluție pentru ca pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Mulțumim așadar pentru aceste prezentări. Dau acum cuvântul coordonatorilor și încep cu Wim van de Camp. Sau nu? Marian, Marian Jean Marinescu. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Ați uh, prezentat raportul final, iar întrebarea mea este următoarea. Cum veți face ca recomandările dumneavoastră să fie într-adevăr implementate și să, fie, să devină obligatorii? Pentru că e clar că vor exista recomandări pe care companiile aeriene le pot urma sau nu. Deci, ce aveți de gând să faceți pentru a le și implementa? Mulțumesc! Ismail Ertug pentru SND. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu în numele grupului meu pentru prezentări. Ca și până acum, e foarte greu să vorbim despre acest subiect pentru că de fiecare dată ne emoționăm și mai ales că retrăim ceea ce am uh, văzut că s-a întâmplat acum trei luni de zile. M-a spus-o și președintele, n-ar trebui să ne pripim. Și, într-adevăr, ar trebui să încercăm să tragem concluzii necesare din aceste concluzii la care ați uh, ajuns și dumneavoastră. Pentru că știm prea bine că nu există siguranță 100% putem să încercăm să îmbunătățim anumite lucruri. De exemplu, ce se întâmplă cu blocarea ușilor cockpitului, ce se întâmplă cu testele medicale, consumul de droguri, consumul de alcool, testele psihologice. Sunt verificări pe care eu le consider de bun simț, dar nu consider totodată că reprezintă un panaceu. Noi știm prea bine că la începutul unei formări profesionale, se face o verificare medicală exhaustivă. Mă interesează, și aici mă adresez comisiei, dacă n-ar fi oare bine să existe un cadru standardizat pentru testele medicale ce vor urma cu mențiunea că, bineînțeles, aceste lucruri nu reprezintă un panaceu. Atât EASA cât și Comisia spuneau că există programe de sprijin și am verificat și eu și ar exista pentru piloți care pot să apeleze la programe de tipul peer intervention, intervenții interpares. Ar putea fi oare un uh, model sustenabil acesta? N-am putea oare chiar să facem ca acest model să fie unul obligatoriu pentru întreaga Uniune Europeană? Și ultimă întrebare, din nou către Comisie. Mă bucură faptul că multe linii aeriene au aplicat principiul celor patru ochi imediat după această tragedie, dar să știți că în SUA principiul celor patru ochi era la ordinea zilei și înainte de acest eveniment. Așa că n-ar fi oare bine ca această procedură să devină una obligatorie prin lege pentru toate companiile aeriene, în așa fel încât pe viitor să nu se revină la formula simplă cu uh, persoana care rămâne singură în cockpit. Domnul Zile. Comments. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră. Și noi am avut un raport pe această temă și pentru noi, ca și politicieni, este important să vedem ce se va întâmpla cu aceste recomandări. Dumneavoastră, în calitate de experți, analizați această situație pentru a găsi niște criterii de siguranță, pentru a implica, aplica niște măsuri de siguranță uh, care s-au implementat deja sau s-au discutat uh, după 11 septembrie în domeniul aviației. Însă este o altă situație, cea pe care am experimentat-o și pe care o dezbatem acum astăzi. Cum ne putem asigura la nivelul publicului și al politicienilor că recomandările dumneavoastră sau astfel de recomandări, cum pot fi aplicate pentru a evita astfel de situații tragice pe viitor? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Izascun! Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile pe care mi le-ați dat. Un lucru e clar, teroriștii și grupurile teroriste sunt întotdeauna cu un pas înaintea noastră, cetățenii de rând și oameni politici de asemenea. Deseori avem senzația că am ajuns prea târziu, pentru că e clar că e foarte dificil în contextul actual să asigurăm acea siguranță 100%. La acest grup de lucru mă bucur să se dezbată două elemente esențiale, formarea piloților și testele medicale, siguranța în cabina piloților, mijloacele care pot fi adoptate pe viitor și așa mai departe. Dumneavoastră n-ați menționat un lucru și aș vrea să vă pun uh, o întrebare în acest sens. Au existat foarte multe victime, familii care au avut de suferit și care au nevoie de o asistență specială, în primul rând din cauza tragediei, a situației în care au murit cunoscuților sau rudele lor și în al doilea rând ce se întâmplă în lunile următoare sau chiar anii următori. Nu i vorba aici doar de o asistență psihologică, ci mai mult decât atât, o consiliere sau un ajutor pentru toate procedurile administrative prin care trebuie să treacă în urma unor astfel de tragedii. Există o directivă în Europa în acest sens și, deși nu ați menționat acest lucru, poate nu este de competența dumneavoastră, dar nu se poate să nu menționăm aici și drepturile victimelor. Nu știu dacă ați analizat ceva în acest domeniu, dacă cunoașteți care este situația acestor familii, dacă aceste familii au fost ajutate, au fost însoțite, dacă s-a cerut vreun tip de ajutor sau nu și dacă aceste familii se simt într-adevăr ajutate, susținute sau dacă se știe, s-a analizat felul în care nevoile lor sunt um, îndeplinite sau nu și nu știu dacă în acest grup de lucru nu ar trebui să se includă și un element de implementare a directivelor actuale și eventual un protocol de acțiune pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru informațiile pe care le-ați oferit E clar că în aceste chestiuni de uh, siguranță aeriană există uh, multe dezbateri în jurul incidentelor, accidentelor și a tragediilor aeriene. Și acest ultim caz apare în contextul unor măsuri anterioare luate în contextul terorist, noi măsuri de siguranță care au fost uh, aplicate și data aceasta există un factor endogen, să spun, care provoacă acest accident, nu unul exogen, cum s-a întâmplat în cazul atentatelor teroriste. Într-adevăr, în ziua de astăzi, siguranța este o adevărată valoare fundamentală. Oamenii sunt foarte sensibili la acest lucru pentru că în fiecare zi se întâmplă ceva, fie că e vorba de extremiști, de islamiști radicali și uh, Ah, e clar că și în domeniul aviației există această problemă. Avem un raport din proprie inițiativă, eu am fost raportor, am ah, formulat niște concluzii foarte clare și recomandări care au fost adresate statelor membre. Și până la urmă, statele membre trebuie să folosească banii pentru a implementa cu adevărat ah, măsurile necesare pentru siguranța aeriană care este absolut necesară. Și mi-aș dori ca acest grup de lucru să analizeze nu neapărat acest caz în concret, ci să analizeze aspectul siguranței aeriene în general, pentru că este o chestiune foarte serioasă și ar trebui analizată nu în mod succesiv, așa cum uh, apar rând pe rând tot felul de cazuri, nu, ci în ansamblu. Există și o tehnologie care se poate aplica în ceea ce privește costurile pentru că e clar că costurile pentru siguranța aeriană ziua de astăzi ar trebui să crească și pentru asta statele membre ar trebui să se implice și să pună cota parte care le corespunde pentru a spori siguranța aeriană. Nu spun că în felul acesta vom putea avea o siguranță completă, dar putem avea o siguranță aeriană care se țină cont de noile fenomene și de elementele previzibile în ceea ce privește transportul aerian. Și sper că acest grup de lucru să nu se ocupe doar de acest caz concret, ci să aibă o viziune mai largă. Și un ultim comentariu. Cred că nu e de ajuns să avem recomandări. Avem nevoie de o adevărată legislație extinsă, ținând cont de experiența de până acum și trebuie să trecem de la recomandări la impunerea democratică, legală, prin uh, normă a ceea ce este necesar. Mulțumesc. Danke sehr, jetzt habe ich mich... Mulțumesc, m-am pus și eu pe lista de vorbitori la final. Principiul celor patru ochi este amplu discutat și e adevărat că în SUA e altfel, dar acolo precondițiile sunt altele. Acolo există mai multe norme de securitate. Noi avem aici, mă scuze, mai multe norme de securitate. Ne-am gândit că nu e nevoie inițial de principiul celor patru ochi, dar ce se întâmplă dacă sunt doi piloți Uh, în cabină, ușa se blochează. Uh, se discută acum despre faptul că nu mai rămâne ușa blocată dacă pleacă un pilot și iarăși se discută și de confidențialitatea uh, în ceea ce privește informațiile medicale. Bineînțeles că este un bun de preț această confidențialitate în relația medic-pacient, dar în momentul în care medicii văd că există un risc, ce pot face ei? Cum s-a discutat despre asta? M-ar interesa foarte tare acest subiect. Bineînțeles că lucrurile sunt departe de a fi finalizate, mai trebuie făcute toate uh, investigațiile de detaliu, dar aș vrea să primesc acum răspunsuri la aceste întrebări. Cine începe? Vă rog. Yes, thank you very much and, and thanks to uh, all for this very uh, uh, to the point. Uh... Mulțumesc pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. În primul rând, pentru domnul Marinescu cum putem face ca aceste recomandări să fie cu adevărat implementate. Depinde de recomandările pe care le elaborăm. Unele dintre ele ar putea duce la schimbarea uh, legislației în domeniul a regulilor, însă nu se întâmplă așa de fiecare dată. Uh, nu de fiecare dată recomandările sunt uh, promovate, unele sunt aplicate în mod uh, voluntar de companiile aeriene, cum ar fi, de exemplu, exigența de a avea două persoane în cabina pilotului de fiecare dată, dar trebuie să alegem instrumentele adecvate după ce vom fi știut care sunt recomandările. Domnul Ertug s-a referit la mai multe chestiuni, cum ar fi, de exemplu, uh, certificatele medicale, testele medicale, uh, susținerea interpares și așa mai departe. Unele dintre ele au fost analizate în grupul de lucru care a tras concluziile respective problema celor două persoane în cabina pilotului și practica uh, care exista deja în Statele Unite. De fapt, nu este o regulă obligatorie în Statele Unite, este o, o regulă care se aplică de multe companii aeriene ca și soluție, dar nu are de-a face cu chestiunile care au fost uh, uh tratate de noi, ci cu o problemă de securitate și anume accesul prin ușă uh, blindată la cockpit. Aici s-ar putea alege și o soluție de natură tehnologică, de exemplu o cameră de luat vederi care să supravegheze accesul în loc de a avea o persoană înăuntru și așa mai departe. Deci are legătură cu măsurile de siguranță impuse. Domnul Zile s-a referit la echilibrul între siguranță și securitate atunci când vorbim de accesul la cabina pilotului. Știm foarte bine uh, că există un mare consens în rândul uh, actorilor din industrie și, de asemenea, din punctul de vedere al uh, brațului legislativ, că acest acces este esențial. Și, de altfel, uh, acest acces um, care a fost supravegheat a dat roade în ultimul timp. S-a menționat și problema familiilor persoanelor decedate. Este rar în ziua de astăzi în Europa să avem accidente cu atât de multe victime și, bineînțeles, pentru care e nevoie de eforturi deosebite pentru a oferi un răspuns celor care au fost afectați. Acest lucru ține de competența statelor membre în principal, dar avem și un sistem de cooperare la nivel european printr-o rețea europeană în casa, care este o rețea a anchetelor de siguranță realizate în Europa și în care se oferă asistență victimelor. Și pentru că este foarte rar un astfel de accident, ceea ce încercăm să facem este ca autoritățile competente să învețe unele de la altele, astfel încât uh, cei care, din păcate, au nefericirea să treacă printr-o astfel de tragedie să poată ajuta alte state membre pentru a se pregăti pentru un astfel de eveniment. Iată ce se face la nivel european și există și niște cerințe pentru ca familiile respective să aibă dreptul la informații în timpul anchetei, deci înainte de publicarea raportului final. Domnul de Grandes um, ne-a reamintit uh, problema scanerelor, de care ne amintim foarte bine. Într-adevăr, e nevoie de o abordare globală și de a ajunge la acest echilibru între siguranță și securitate. Și trebuie să ne centrăm pentru a crește și mai mult siguranța aeriană. În acest context pot să vă spun că, practic, suntem în procesul de revizuire a legislației europene în domeniu pentru ca ea să fie modernizată și să țină cont de provocările actuale și sperăm să avem și o propunere a Comisiei în curând până la sfârșitul anului în acest domeniu. Domnul Kramer menționa și dânsul principiul celor două persoane în cockpit, legătura cu uh, principiul securității și confidențialitatea uh, certificatelor medicale, a analizelor uh, medicale în general, accesul la toate aceste informații medicale. Și poate Patrick poate să ne spună mai multe despre aceasta. Patrick Chi are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru faptul că ați respectat și respectați activitatea grupului special Task Force-ului și că nu interveniți la nivelul muncii noastre tehnice. Chiar apreciez asta. Să completez spusele lui Filip mai întâi. Așadar, Toate aceste lucruri arată că nu putem să luăm decizii independente de securitate. Este un domeniu în care clar trebuie să pro progresăm. Ne uităm la cerințele de securitate pentru ușa cabinei pilotului. Și poate că am creat ceva hazard la adresa securității și viceversa. Dacă ne uităm la uh, ușa cockpitului doar din punctul de vedere al siguranței și nu o mai securizăm, să zic așa, e iarăși problematic. Sunt foarte multe probleme, așa cum a spus domnul de Grandes. Ce înseamnă imaginea de ansamblu? Că trebuie să putem aborda problema securității și a siguranței împreună, fiindcă nu am vrea ca acționând într-un domeniu să creăm lacune în celălalt. Un alt subiect menționat de dumneavoastră se referă la regula celor două persoane din cockpit. Ne uităm la recomandările care ar trebui făcute. Să facem o normă obligatorie știind că în SUA e de fapt o recomandare și că asta e practica, dar nu e obligatoriu? Știm iarăși că sunt situații în care cockpitul este atât de mic încât este greu să mai intre și o stewardesă fără să se așeze pe locul copilului și dacă se așează pe scaunul pilotului sau copilotului, și acest lucru poate să reprezinte un risc. Deci cum să ținem cont de toate aceste probleme și constrângeri operaționale pentru a maximiza protecția și fără a avea o legislație mult prea prescriptivă, pentru că nici aceasta nu servește întotdeauna îmbunătățirii securității. Cu privire la secretul medical, domnule Kramer, aveți perfectă dreptate. Este unul din acele subiecte care ne preocupă acum în detaliu. Nu cred că vom fi vreodată în măsură să impunem medicului generalist să ne ofere date despre pacientul său sau să ofere date acestea angajatorului. Nu putem forța pe nimeni care practică medicina să se dezică practic de profesia sa. Eu nu cred că ar trebui să mergem în această direcție. De fapt, ne plasăm acum în cadrul examinărilor aeromedicale. Cum putem să asigurăm un flux mai bun de informații critice când e vorba de siguranță? Și aici Trebuie să progresăm. După cum știți, în Europa, un pilot poate să-și obțină licența într-un stat pentru a, a face, a exercita profesia într-un alt stat și trebuie să aducem la unison toate informațiile medicale relevante. La ora actuală sunt lacune. Vă referați la programele de sprijin pentru pilot și aveți dreptate, domnule Ertuc. Există deja în rândul mai multor întreprinderi această intervenție interpares și mi se pare că funcționează bine, pentru că se creează un mediu în care piloții sau alt personal care are de-a face cu asigurarea securității poate să se bucure de sprijin structural pentru a mai scăpa de o parte din povară. Dar trebuie să vedem dacă această intervenție interpare este specifică unui anumit tip de întreprindere. Există un concept și dacă da, îl facem obligatoriu sau facem o recomandare puternică de a se implementa acest concept. Pentru a face o evaluare, să vedem cum funcționează. Sunt subiecte delicate până la urmă Domnul Marinescu are dreptate când spune că trebuie să ne asigurăm de faptul că recomandările noastre vor fi implementate într-o manieră eficientă în Europa. Nu sunt foarte sigur că doar legislația e calea. Uneori, făcând legislație, creăm mai multe probleme decât rezolvăm. Alteori avem nevoie de alte măsuri cum ar fi uh, să ne bazăm pe stimulente, pe o cultură a securității. Exact pe asta se axează și Comisia TRAN. Eu cred că cel mai important este să găsim instrumentele necesare pentru ca lucrurile să meargă bine. Iar la final mă refer la punctele menționate de doamna Bilbao. Task Force-ul nu va analiza trauma aparținătorilor, familiilor victimelor. Pe noi ne interesează chestiunile de securitate. Pot însă să vă spun că am fost uh, la mai multe evenimente de comemorare cu multe dintre familiile victimelor. E o tragedie de proporții. Noi cei de la EASA suntem profund întristați de aceste pierderi. În legislația noastră nu avem mijloacele de a face ceva, pentru că noi suntem pur și simplu o agenție de siguranță și de asta ne ocupăm. Iar grupul special de lucru nu se va ocupa de acest subiect, dar e cu siguranță un domeniu în care Discuțiile sunt cât se poate de necesare și trebuie să găsim acțiuni concertate. Mi se pare că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim pentru prezentări, mulțumim pentru discuție și pentru răspunsuri. E mereu foarte greu când se întâmplă așa ceva și așteptăm cu nerăbdare raportul final al task force-ului va fi prezentat în iulie e foarte posibil să ne mai întâlnim după aceea încă o dată. Sperăm că vor fi trase învățămintele necesare și vom avea concluziile necesare pentru ca așa ceva să nu se repete. Mulțumim încă o dată pentru participare. Ja, wir kommen dann zu unserem nächsten Punkt. Dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de ajutorul de stat din uh, sectorul transportului. Politica ajutorului de stat din partea Comisiei joacă un rol foarte important, de exemplu în domeniul portuar, dar nu numai. Discutăm adesea despre diferitele niveluri ale diferitelor moduri de transport cu tratamentul diferențiat aplicat tuturor Ajutorul uh, de stat joacă un rol important. Bun venit directorului de la Digi uh, Competiție, care ne va prezenta puțin starea lucrurilor. Domnule Zucop, vă dau cuvântul și ne bucurăm de faptul că sunteți aici. Vă mulțumim pentru prezență. Thank you. Mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o să venim aici pentru a vă spune câteva lucruri despre controlul ajutorilor de stat și um, infrastructura de transport public. Am câteva slide-uri pe care încerc să vi le, răspund, să vi le prezint rapid. Punctul de plecare este faptul că um, ne-am aliniat priorităților Comisiei Juncker și anume stimularea creșterii economice și a creării um, locurilor de muncă și, bineînțeles, regulile privind ajutoarele de stat în acest domeniu sunt de aceea destul de stricte. Care sunt principalele contribuții din perspectiva ajutorilor de stat pe care le putem aduce uh, finanțării prefecturilor de state, aș dori să menționez trei aspecte. Întâi, trebuie să evităm ca ajutoarele de stat pentru proiecte de infrastructură să aibă efecte negative asupra unor proiecte aflate în competiție sau infrastructură aflată în competiție. A doua, Uh, și cea mai importantă la care voi reveni este evitarea supracompensării, adică să ne asigurăm că sprijinul acordat infrastructurii este limitat la minimul necesar pentru a permite operațiunile de construcție ale uh, infrastructurii, dar și pentru a atrage investiții private în infrastructură. Și facem o analiză de obicei, deci stabilim care este ajutorul necesar pentru a porni investiția și apoi dorim ca ajutorul de stat să se limiteze la acest nivel. Și al treilea element este asigurarea accesului a diferiților utilizatori la infrastructură, deci să se evite crearea de infrastructură pentru a crea poziții dominante, pentru a bloca competiția și deci a distorsiona concurența. Pe scurt, politica noastră include factori de bunzință, aș spune. Întâi, e important ca o mare parte din finanțarea infrastructurii să nici nu intre în uh, domeniul ajutorilor de stat. Acestea intră în discuție doar în momentul în care infrastructura este folosită pentru uh, activități economice. În uh, decizia Leipzig-Hale a Uh, curții de Justiție din 2011 clarifică faptul că dacă infrastructura este folosită în scop economic, atunci construcția acesteia este o activitate economică. Deci și finanțarea sa trebuie să respecte regulile privind ajutoarele de stat. Acesta este linia curții repetată în mai multe hotărâri ulterioare. Acest lucru înseamnă de asemenea că dacă infrastructura nu va fi exploatată comercial, deci nu va fi folosită pentru achiziții economice, cum ar fi rețeaua de drumuri publice folosite gratuit de toată lumea, atunci finanțarea acestei infrastructuri nu trebuie să respecte regulile privind ajutoarele de stat. În practică, această politică a Comisiei destul de permisivă este reflectată și de faptul că s-au luat destul de puține decizii negative um, din punctul de vedere al regulilor ajutoarelor de stat și acestea se limitează doar la sectorul aeroportuar și în acest, și în acest sector la cazuri în care infrastructura existentă cu capacitate în plus a fost duplicată prin construcția de aeroporturi în apropiere. Deci, ne concentrăm pe limitarea ajutorilor de stat la minimul necesar pentru a se putea face investiția și mai ales în momente cu bugete reduse, se dorește să existe o valoare adăugată reală în folosirea banilor contribuabililor. Acum, dacă dorim să creăm un sistem. Prima întrebare pe care trebuie să ne opunem în ceea ce privește controlul ajutorilor de stat în infrastructura publică este dacă infrastructura este folosită pentru activitate economică, cum ar fi un uh, aeroport sau uh, o autostradă um, cu taxă dacă nu, atunci finanțarea poate să aibă loc și nu se mai, trebuie să mai respecte regulile privind ajutorul de stat. Dacă răspunsul este da, de verificăm dacă se respectă celelalte criterii pentru acordarea ajutoarelor de stat. Nu intru în detalii, dar articolul 171 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene s-au prevăzut trei criterii, cum ar fi resursele statale sau efectul asupra comerțului uh, intracomunitar. Deci, construirea, exploatarea și folosirea unui drum care nu are efecte asupra comerțului între state membre, dacă finanța, nici finanțarea acestei infrastructuri nu trebuie să respecte regulile ajutorilor de stat. Deci dacă răspunsul este nu, din nou nu mai controlăm ajutorul de stat respectiv. Dacă da, dacă întreb, răspunsul este da, atunci trebuie să Există două posibilități de a evita controlul din partea Comisiei. Avem pe de o parte General Block Exception Regulation, deci un, regula, uh, un regulament al Comisiei care prevede anumite uh, condiții și dacă se respectă condițiile, statul membru poate oferi ajutorul de stat fără a informa în prealabil Comisia și um, apoi avem textul privind serviciile de uh, interes economic general. Deci dacă se respectă condițiile acestei decizii, atunci aceste mijloace de sprijin nu trebuie notificate Comisiei și pot fi puse în aplicare de statele membre. Deci, dacă se respectă aceste criterii, atunci ajutorul poate fi acordat fără a se întreba Comisia. Dacă răspunsul este nu, atunci proiectul trebuie notificat Comisiei pentru a face o evaluare Um, prealabilă, facem uh, o uh, evaluare de compatibilitate, uh, evaluăm nevoile de finanțare și trebuie să luăm o decizie într-un termen de două luni de la primirea notificării complete. Deci, acestea sunt principiile generale care se aplică tuturor sectoarelor și acum, pe scurt, vă voi prezenta Um, patru sectoare din domeniul infrastructurii de transport, aeroporturi, porturi, autostrăzi și căi ferate, pentru a vă vorbi despre, în mod specific de aceste uh, sectoare. Deci pentru aeroporturi avem linii directoare de curând. Uh, e vorba de ajutorul de stat operațional. Regulile nu permit uh, ajutor sub formă de investiții pentru aeroporturi cu peste 5 milioane de pasageri pe an, pentru că există suficiente dovezi că aceste aeroporturi sunt capabile să-și financeze nevoile de investiții singure, fără a ă, folosi banii statului ai contribuabililor. Ă, dincolo de acest prag, verificăm mai multe lucruri și anume dacă proiectul e util, dacă va ameliora dezvoltarea regională, dacă va rezolva o problemă de capacitate sau va sprijini mobilitatea în zonă, dacă e nevoie de acest lucru. Al doilea element este să nu existe o duplicare a unor infrastructuri uh, existente care au încă capacitate de exploatat deci uh, nu se permite finanțarea unor aeroporturi fantome. Probabil cunoașteți exemple de astfel de infrastructuri aeroportoare construite cu fonduri publice și practic deloc folosite sau folosite foarte puțin. Și dorim să evităm astfel de situații pe viitor. Iar în ceea ce privește compatibilitatea, um, evaluăm suma necesară pentru ca investiția să aibă loc. În ceea ce privește ajutorul operațional, poate nu e suficient de clară schema, el este permis în continuare pentru aeroporturile mici, care au mai multe dificultăți în a acoperi uh, costurile de uh, funcționare din venituri. Deci pentru aeroporturile mari de peste 3 milioane de pasageri considerăm că acestea trebuie să fie capabile să-și acopere costurile din venituri, deci nu se permite ajutorul de stat. Pentru aeroporturile între 700 de mii și 3 milioane de pasageri pe an există o fază de tranziție de 10 ani pentru a le permite să se adapteze la aceste noi reguli și pentru aș spori veniturile și aș reduce costurile, iar pentru aeroporturile mai mici, costurile operaționale pot fi acoperite cel puțin în următorii 5 ani și Comisia va evalua situația în, înainte de 2018 și va decide care vor fi regulile pentru anii următori. Al doilea sector pe care doream să-l menționez este cel al porturilor. Aici aveți o, o structură tipică cu autoritatea portoară, concesionarul care mm, realizează gestionarea operațională a portului și autoritatea uh, care finanțează, oferă uh, autorității portoare uh, finanțarea pentru clădiri uh, de vamale, de poliție sau turnuri de control, acestea nu sunt uh, uh, folosite pentru activități economice, deci nu se aplică regulile privind ajutoarele de stat. Pentru infrastructurile care folosite, sunt folosite în scop economic, se aplică regulile, se evaluează obiectivul interesului general, dacă portul face parte din structura TNT, Um, verificăm dacă e nevoie de investiție, de nivelul ajutorului respectiv și un lucru interesant în acest domeniu este faptul că nu există intensități maxime. Deci aici nu există limite ca în alte cazuri în care proiectele pot fi sprijinite până anumit uh, procent din cost. Aici, în cazul uh, porturilor, se poate finanța până la 100% din costuri în teorie. În cazul căilor ferate, situația este puțin diferită. Finanțarea infrastructurii generale, deci a șinelor și a sistemelor de semnalizare construite și, oper- și folosite de compania de infrastructură nu reprezintă ajutoare de stat și deci nu sunt, sunt supuse controlelor ajutorilor de stat dacă există monopol uh, pentru uh, construcția și um, funcționarea acestor uh, infrastructuri. Însă sunt considerate infrastructuri comerciale um, alte tipuri de investiții pentru care facem o evaluare de compatibilitate Ehm, ne întrebăm dacă există un uh, motiv, o nevoie pentru aceste infrastructuri și apoi, uh, ca de obicei, analizăm de ce sume e nevoie pentru a limita la minim ajutorul de stat și, în cazul acestei infrastructuri ehm, comerciale, asigurăm și accesul tuturor operatorilor la rețea. The last of the four segments I want to... Ultimul segment la care vreau să mă refer este cel al autostrăzilor și aici aș spune că căile rutiere care sunt utilizate liber de toată lumea și care nu sunt controlate în ceea ce privește ajutoarele de stat. Deci ceea ce ne interesează pe noi este acele autostrăzi pentru care se plătește, deci cu taxe. Pentru că această plată a taxei se consideră a fi o activitate economică. În acest domeniu este important ca uh, funcționarea și felul în care funcționează și în care se construiește o astfel de autostradă să fie uh, făcută prin concesiune publică, printr-un sistem de oferte publice și aceasta permite eliminarea ajutorului către cel care a avut câștig de cauză. Există mai multe modalități de a vedea dacă este compatibil un ajutor sau nu în ceea ce privește serviciile publice sau, de exemplu, utilizarea unei posibilități de a defini proiectul ca fiind un proiect de interes economic european. Un caz în acest sens a fost prezentat chiar anul trecut. Și aici pentru limitarea ajutorului și pentru a evita o supracompensare. În concluzie, Infrastructura de transporturi se supune a sistemului de control ajutoarelor de stat dacă ea este utilizată din punct de vedere economic, deci dacă se impune o taxă pentru utilizarea ei. Noi, la Comisie, ne centrăm pe limitarea ajutoarelor la minimul necesar și în uh, dezbaterile pe care le avem cu statele membre în ceea ce privește definiția ajutorului de stat, în ceea ce privește limitele uh, puse, toate acestea sunt făcute alături de statele membre, însă uh, și deciziile negative sunt foarte rare. Ținem cont de specificitățile fiecărui sector, nu există o soluție unică pentru toată lumea, indiferent de sector sau de infrastructură, ci e nevoie de o abordare diferențiată pentru fiecare caz în parte. Deciziile le luăm uh, într-un interval de timp rezonabil, însă, bineînțeles, depinde de calitatea proiectului prezentat și de uh, calitatea informațiilor care ne sunt prezentate. Iată ce doream să vă explic și aștept acum cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumim pentru această prezentare. Marcus Ferber are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim Comisiei uh, pentru această prezentare. E totul foarte clar pentru că în cadrul CEF avem și o schemă, uh, o agendă socială și există uh, bani care neutilizați sunt uh, retrimiși ca fiind ajutor uh, public. Pentru că sunt și modele de refinanțare, vom urmări totul și în EFSI, dar e important să vedem ce se întâmplă și cu aceste sume, ce se întâmplă și cu piesele de capital dacă excedentul acesta nu este utilizat altfel. Dar haideți să ne uităm peste câțiva ani la aceste lucruri. Astăzi e oricum vorba mai degrabă despre a constata dacă comisia face ce trebuie să facă, să fie un arbitru nu neapărat uh, iubit, care să se asigure că toată lumea joacă după aceleași reguli. Asta este sarcina care însoțește aceste ajutoare. Deci n-am foarte multe întrebări. De fiecare dată apar cazuri care trebuie verificate în instanță pentru că există diferențe de opinie între state și comisie. Comisia se ocupă și de instrumentul unor reglementări pe care chiar comisia și le conferă pentru a vedea cum anume prelucrează anumite elemente. Parlamentul nu prea are ce să uh, spun aici, are doar un uh, aviz conform, la fel și statele membre. Deci, ce se întâmplă cu jurisprudența CEJ? Și o altă întrebare care nu ține neapărat de structura dumneavoastră. Ce se întâmplă cu subvenționarea liniilor aeriene pentru că există o normă specială și aici? Ține de departamentul dumneavoastră sau trebuie să ne adresăm altcuiva? Mulțumesc. Mulțumesc. Ismail Ertuc. Nu. Karim, Karim Adeli. Merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Comisiei pentru această prezentare. Avem uh, multe aeroporturi la nivel regional care sunt suprafinanțate în ziua de astăzi. Și în mod inutil, așa cum uh, arată ancheta realizată de Curtea de Conturi și prezentată la ultima noastră întâlnire. Vreau să vă întreb cum vă puteți asigura că toate aceste finanțări, ajutoare vor fi într-adevăr eficiente? S-a vorbit aici despre control, însă cum controlăm astfel de ajutoare și cu ce criterii? Cum ne puteți garanta că aceste ajutoare de stat nu sunt, de fapt, ajutoare deturnate în favoarea companiilor low cost? Pentru că în ziua de astăzi, Există multe afaceri care ne arată atunci când avem uh, aeroporturi, avem subvenții acordate unor companii aeriene care nu respectă regulile jocului. Și atunci vreau să vă întreb ce sancțiuni aveți de gând să impuneți în ziua de astăzi sau de ce fel de sancțiuni ca și instrumente dispuneți pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc! Vim Van de Camp. Voorzitter, ehm, Zou ik nog drie vragen mogen... Mulțumesc. Am și eu trei întrebări, dacă îmi permiteți. În Cartea Albă, destinată transporturilor, există un capitol separat în legătură cu internalizarea costurilor externe. Exact așa se numește și este Biblia noastră pentru lumea transporturilor. E vorba de internalizarea costurilor externe în care ar putea fi incluse de fapt și ajutoarele de stat. Avem și uh, documentul de la Mannheim și putem uh, naviga gratuit pe Rin, însă cine are grijă de Rin și dacă cineva nu călătorește gratuit pe Rin, cum puteți controla această activitate? Pentru că există porturi care reușesc să aibă infrastructura gratis, există porturi care nu plătesc taxe, impozite și altele da. Deci sunt ajutoare de stat sau nu? Acum, trecând pe domeniul căilor ferate. Există aici o legătură oarecum curioasă între companiile care gestionează activitatea feroviară și companiile care gestionează infrastructura, rețeaua feroviară. Am văzut în pachetul feroviar um, care companie are putere de influență în ce domeniu și cum. Câteodată știm că în viață avem exemple mai frumoase decât în literatură și statele membre sunt foarte creative atunci când uh, elaborează ajutoare ascunse. Uh, așteptați uh, să apară astfel de cazuri pentru a le ancheta sau vă gândiți dinainte la soluții? Am și eu trei întrebări. M-am mirat când ați spus că există doar câteva proiecte în care ajutoarele au fost greșite. Noi avem Comisia de Control Bugetar și acolo s-a făcut o, o evaluare a aeroporturilor uh, regionale. Niciunul din cele 8 state în care s-a întâmplat așa ceva n-au apărut uh, uh, cazuri fără probleme. De exemplu, la Castle, 270 de milioane. Și pentru ce? Zarbrücken, două poduri de 30, 30 de kilometri fiecare, ambele deficitare, dar unul este în Zarland, celălalt în Rheinland Pfalz, deci două structuri federale diferite și există aceste două poduri fără utilitate finală. Și din Germania, din 23 de aeroporturi internaționale, 17 sunt deficitare. Nu știu cum e altundeva. Dar nimeni nu se aștepta la așa ceva. Deci doar 6 să aibă rentabilitate. Și apoi există și ceea ce se întâmplă în general în transport. E oare sprijinul acesta unul prost gândit pentru că liniile aeriene nu plătesc TVA pe cherosen, în timp ce eu, clienții liniilor căilor ferate plătesc totul? Oare nu este o greșeală, o eroare, că până la urmă clientul trebuie să plătească tot? Fiecare locomotive pe fiecare kilometru trebuie să plătească o taxă. În rest, pentru uh, șosele, era la atitudinea statelor membre dacă percep taxe de drum. Și există acestea adesea doar pentru unele tronsoane sau, în Germania, de exemplu, pentru camioane mai mari de 12 tone cu consecințe uluitoare și în direcția greșită până la urmă, de fiecare dată. Și un ultim aspect uh, cu privire la situația aeroportului, Eu sunt din Berlin este acolo acel aeroport care trebuie să fie gata acum trei ani de zile. Nici măcar nu vorbesc acum despre asta. Vreau să spun că există aeroporturi care sunt complet private. Aeroportul uh, din uh, Berlin e plătit de Berlin-Brandenburg și uh, de Land. Deci se face cadou o structură de acest tip. Eu nu cred că Tegel este deficitar, dar alte aeroporturi nu se pot finanța singure. Sau mai sunt liniile aeriene low cost care fac tot felul de afaceri dubioase. S-a spus, de exemplu, că la Zarbrücken sunt o mie de zboruri pe an pentru angajați, dar angajații s-au îmbolnăvit mereu și din acele o mie de zboruri, până la urmă, au rezultat doar 100. Ce se întâmplă cu aceste trucuri? Sunt ele identificate ca atare? Sunt sancțiuni? amenzi de plătit pentru ca pe viitor să se știe că nu-i voie așa ceva. Și noi vrem concurență echitabilă, nici de cum altceva. Mulțumim foarte mult. Acum vă dau cuvântul pentru toate aceste răspunsuri. Thank you for the, for the... Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și am să încep cu o declarație de natură generală pentru că acoperă mai multe din aspectele care au fost menționate aici. Politica concurențială și problema ajutorilor de stat reprezintă un instrument foarte puternic. Este un instrument pe care îl deține Comisia și noi suntem arbitrul independent, așa cum a spus foarte bine domnul Ferber. Deci este un instrument puternic, însă pe de altă parte un instrument pe care trebuie să-l utilizăm cu multă grijă și o, o, un instrument care nu poate rezolva toate problemele, așa că trebuie să încercăm să nu uh, avem tentația de a uh, înlocui legislația necesară cu utilizarea acestui instrument al concurenței. Multe lucruri nu sunt perfecte, multe ar trebui să se schimbe, însă uh, Multe dintre ele, sau majoritatea dintre ele, poate, aș spune, ar putea fi rezolvate prin legislație mai bine decât prin uh, aplicarea legislației în domeniul ajutoarelor de stat sau a concurenței. Ați menționat aici uh, derogarea de la accizele pe cherosen, care uh, știu că este inclusă în legislația europeană. Vorba de Convenția de la Chicago, care spune că cherosenul din avion nu trebuie impozitat. Cherosenul pe care îl am când aterizez în rezervor. Deci, dacă vrea, un stat european poate impozita. Uh, da. Uniunea Europeană a luat decizia de a nu face asta și decizia se reflectă în legislație. Deci, legiuitorul european a implementat acest lucru, statele membre nu au o marjă de manevră și de aceea derogarea nu ține și nu este imputabilă statelor membre. Deci nu putem spune că statele membre sunt responsabile de aplicarea corectă a legislației europene. Și tocmai pe această temă există și o sentință a curții pentru că a existat o primă decizie în instanță la nivel național și după aceea Curtea de Justiție de la Luxemburg a confirmat acest lucru. Nu e o problemă de ajutoare de stat, pentru că statul membru nu este responsabil, ci e vorba de legislație europeană. Deci dacă dorim să rezolvăm această problemă, atunci ar trebui probabil să schimbăm, să modificăm legislația actuală. Am să încerc acum să răspund întrebărilor dumneavoastră pe rând. Domnule Ferber, ajutoarele de stat și studiul de compatibilitate pe care îl facem, acesta se bazează pe cadrul stabilit de comisie. Este vorba de soft law care a fost adoptată de către comisie, este obligatorie pentru comisie și ea este revizuită în mod periodic. Deci multe decizii practic uh, sunt puse sub semnul întrebării de către uh, concurenți, de către beneficiari și acest lucru se întâmplă la Luxemburg. Câteodată suntem susținuți de instanțe, deseori ni se confirmă deciziile și o spun cu bucurie, dar bineînțeles suntem supuși acestui uh, control și curtea până la urmă se pronunță și dictează sentințele în cunoștință de cauză. În ceea ce privește ghidul pentru uh, aviație din 2014, care permite o susținere pentru aeroporturi și aranjamentele existente între companiile aeriene și diversele aeroporturi și acestea sunt reglementate practic din punctul de vedere al ajutorilor de stat în acest ghid. Acesta ar fi un răspuns practic și la întrebarea care a fost pusă, și anume cum putem evita ca ajutoarele către aeroporturi să ajungă practic în buzunarele companiilor low cost. Nu se poate acorda un ajutor de stat dacă aranjamentul între aeroport și compania aeriană aduce o valoare adăugată aeroportului. Deci dacă acest aranjament aduce uh, practic mai multe venituri decât costurile necesare. E nevoie de niște costuri pentru ca aeroportul să fie viabil și după aceea trebuie să ai un aranjament cu anumite companii um, aeriene pentru a-i atrage și să aibă o marjă economică pentru a nu fi considerat ca ajutor de stat. Există și ajutoarele directe care sunt acordate de către statele membre către anumite companii aeriene uh, care sunt în situații problematice pentru a le ajuta. Câteodată luăm decizii pozitive în acest sens, dacă există o revigorare pe termen lung a acestor companii, dacă există o fezabilitate pe termen lung pentru aceste companii aeriene care sunt ajutate, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci luăm o decizie negativă. În astfel de cazuri, ajutorul practic trebuie să se asigure că compania uh, își revine pe picioare, practic. Aeroporturile uh, prea bogate, într-adevăr, unele dintre ele sunt uh, suprafinanțate față de altele și știu că Curtea de Conturi a fost destul de critică față de acest uh, lucru. Există deja trei decizii negative până acum, dar mai există și multe cazuri care sunt uh, pe rol. Deci, uh, după adoptarea ghidului din 2014 am început să curățăm practic portofoliul pe care îl aveam. Am luat um, anul trecut multe decizii în acest sens, trei decizii negative, după cum spuneam. Unul se referea la aeroportul de la Saarbrücker și tocmai din motivul pe care l-ați menționat, și anume că acesta se află la 30 de kilometri de celălalt uh, aeroport din Germania și o situație asemănătoare avem și în Gdansk și aeroportul din apropiere. Așa acolo am luat o decizie negativă pentru că ajutorul de stat oferit pentru construirea unui aeroport atunci când în proximitate există un alt aeroport, practic nu este susținut din punct de vedere economic există o capacitate disponibilă și uh, doar când există o astfel de capacitate, atunci se permite susținerea construirii unui alt aeroport. Aceasta este valoarea pe care o facem noi. Internalizarea costurilor externe și acest element este foarte important pentru noi Ați uh, pus întrebarea cine este responsabil până la urmă și a avut loc o dezbatere interesantă în această comisie în ceea ce privește regulamentul uh, pe care l-am elaborat și ce reguli trebuie să se aplice în ce cazuri. Am avut analize asemănătoare și în ceea ce privește serviciile care sunt de natură economică pentru un aeroport, și ce servicii ar fi de interes public și care ar ține de autoritățile publice. Așa cum spuneam mai devreme, aceasta are consecințe în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate pentru diversele servicii. Anul trecut am trimis o întrebare statelor membre pentru a vedea care este părerea lor, cum au structurat aceste servicii și pot să vă spun că nu există o părere uniformă între statele membre în ceea ce privește unele dintre servicii. Și acesta este unul dintre serviciile tracing, unul dintre serviciile care um, nu este bine definit. Același lucru se aplică și căilor ferate. Situația este diferită în statele membre în ceea ce privește independența, integrarea verticală a companiilor care practic ă, fac să funcționeze sistemul operaționale, cele care gestionează practic ă, rețeaua de trenuri și un lucru important pentru munca noastră, atât în ceea ce privește căile ferate, cât și porturile, este transparența, claritatea în ceea ce privește veniturile și costurile existente, de unde vin banii, pentru că asta ne ajută foarte mult să vedem dacă există uh, o subvenționare a costurilor care trebuie analizată. Ați vorbit despre lacune, știm că există astfel de lacune și încercăm să le eliminăm, ceea ce este greu de făcut, uh, Lipsa de transparență, bineînțeles, nu ne facilitează prea mult lucrurile. Noi încercăm să urmărim de aproape informația care este de domeniul public, încercăm să urmărim acuzațiile care sunt aduse, plângerile făcute, uh, încercăm să notificăm atunci când există ajutoare de stat statele membre însă nu reacționează întotdeauna prompt pentru a face aceste notificări, deci ne bizuim practic pe informațiile publice, mass media, informații care vin uh, de la uh, cei care prezintă plângeri, asociații, NGO-uri și altele. Analizăm toate aceste informații, colectăm informațiile și dacă există îngrijorări serioase, trecem mai departe la o anchetă preliminară sau formală când este cazul. Referitor la Berlin, nu cunosc foarte bine situația, dar sunt convins că și infrastructura de acolo a fost uh, inițial uh, finanțată de către stat, deci nu a fost neapărat de natură privată. S-ar putea ca, uh, din punct de vedere operațional, să fie gestionată privat și asta să acopere o bună parte a costurilor. Însă, în general, toată infrastructura din Europa, la un moment dat, a fost susținută într-un fel sau altul de fondurile publice, deci de stat. Anul trecut, de exemplu, am oferit această perioadă de tranziție pentru această perioadă de phase-in pentru a oferi aeroporturilor posibilitatea tocmai de a se adapta și de a deveni fezabile pe termen lung, viabile din punct de vedere economic și am făcut aici diferențierea între aeroporturile mari, care uh, sunt operaționale din punct de vedere comercial, și cele mici, care au mai multe dificultăți pentru a se finanța, în special costurile de investiții și pentru care e nevoie de obiective de dezvoltare regională care trebuie să fie aplicate față de principalele hub-uri la nivel european. Mulțumesc! Mulțumim! pentru această prezentare, pentru faptul că ne-ați răspuns la întrebări. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi cu privire la trialoguri. Bine, atunci mai am și o întrebare, dacă vă dau cuvântul. Ascult o întrebare despre aeroporturi. Pentru că avem diferite modele de finanțare. De exemplu, în care se iau credite pentru acele pentru care garantează statele membre. Avem apoi aeroporturi finanțate privat, apoi aeroporturi unde infrastructura de stat e pusă la dispoziție gratis. Deci uh, sunt diferite condiții de competitivitate. Modelul 1 și 2 trebuie să își câștige banii din taxe, modelul 3 nu. Se ține cont de asta la dumneavoastră? Noi, de exemplu, aterizăm pe un aeroport care e subvenționat de stat, de exemplu, ca să dau exemplul Belgiei aici. Da, așa este, spune președintele aici, ci este și diferența. La Berlin și nu Tegel, ci noul aeroport, Ber, Schönefeld, în planificare s-a convenit asupra unei clauze de protecție. Se voia economisirea de bani, însă, și n-au reușit să stabilească un plafon acceptabil al uh, poluării sonore. Prin urmare, cetățenii s-au sesizat și au câștigat în instanță, cu concluzia că costă mai mult acum protecția fonică. Și acum Uniunea Europeană trebuie să vină să acopere costurile. E foarte complicat. Ce se întâmplă când uh, aceste sume se dublează, când nu mai sunt 2 miliarde, ci 4 miliarde și de ce managerii de aeroport nu țin cont de acest lucru. E corect ca în aceste condiții, de exemplu, să se ceară ajutorul Uniunii Europene și acesta să se ofere? Corect, echitabil sunt cuvinte mari, spune domnul director. Permiteți-mi să Uh, continui în engleză, chit că discuția aceasta pare să fie una în germană. Bine, dar până la urmă aeroportul trebuie să-și organizeze venitul din uh, uh, încasări. Zaventem în Belgia e un aeroport plătit de stat, dar oferă până la urmă servicii gratis. Avem, sunt acele trei modele pe care vi le menționam adineauri. We have no bias against Germany. Uh, Vă asigur că nu am nimic uh, împotriva Germaniei. Uh, doresc să spun că, bineînțeles, și garanțiile publice pentru împrumuturi sunt ajutoare de stat. Deci intră în noțiunea ajutorului de stat, fie că e un grant direct, fie că este un credit din domeniul public, fie că e o garanție pentru un împrumut de la bancă, toate fac parte din uh, conceptul ajutorului de stat. cel puțin de la jumătatea anului trecut, de la intrarea în vigoare a noilor linii directoare pentru aviație, finanțarea unui aeroport cu peste 5 milioane de pasageri pe an, nu respectă în principiu regulile noastre, dar astfel de investiții trebuie finanțate de aeroporturi. Există, bineînțeles, circunstanțe excepționale care ne permite să facem excepție de la această regulă, dar deocamdată nu am avut astfel de cazuri. De ce impunem aceste reguli? Pentru că știm că există diferite modele și nu dorim să facem discriminări împotriva unora sau altora. Aveți dreptate, dacă un aeroport uh, își finanțează singur investițiile, iar altul uh, primește ajutor de stat, bineînțeles se destorsionează concurența, de aceea intervenim. Dar pentru aeroporturile mici, s-ar putea ca ajutorul de stat să fie necesar și să fie chiar în interesul public ca statul să sprijine acest aeroport, dar e adevărat că pentru cele mari nu trebuie să se acorde sprijin pentru investiții. În legătură cu aeroportul din Berlin și ceea ce ați spus despre un caz care va veni, nu aș dori să speculez în legătură cu un caz care ar putea să ajungă la noi în viitor, pentru că nu pot să anticipez analiza noastră, dar, într-adevăr, au existat decizii pozitive ale Comisiei în legătură cu aeroportul de la Berlin în trecut. Deci, dacă e nevoie de măsuri suplimentare, sunt sigur că Germania se va adresa nouă și va discuta cu noi pentru a asigura că se respectă regulile ajutorilor de stat. Cum? Da? Sigur că Germania va veni. Nici nu se pune problema. E vorba de mai bine de 20 de milioane de pasageri și cum spuneați noastră că de la 5 milioane nu mai există ajutor de stat, că trebuie să discute singuri, așa este, dar din uh, ce am înțeles încă nu aveți voie să chiar spuneți așa. Oricum nu se mai acordă ajutor și totul este corect cu celelalte, față celelalte aeroporturi care sunt finanțate privat, cum a spus Marcus Ferber? Nu aș spune ce nu am voie să spun, nu pot să uh, uh, anticipez analiza, iar decizia este una a colegiului de comisari. Eu sunt doar un funcționar și nu pot să anticipez care va fi decizia colegiului de comisari. Dar pentru a folosi uh, cuvintul, cuvintele dumneavoastră, într-adevăr, cazul va fi tricky, complicat. Mulțumesc foarte mult. Acum totul este absolut clar. Care stăm, știm foarte clar cum stă, stau lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a trece la, ultim, la următorul punct, care este în camera, vreau să anunț o schimbare la secretariat. Elvira Ramirez ne va părăsi. Ea merge la Agri. Elvira Ramirez a lucrat pe dosare foarte importante, pachetul feroviar, de exemplu, care urmează a fi prezentat, și uh, la comitologie cu tahograful, cu um, uh, roadworthiness și a fost o colegă cât se poate de activă, îi mulțumim și să știi că mulți deplâng uh, prorecarea ta. Uh, ne bucurăm pentru ce câștigă Agri, dar suntem triști pentru ce pierdem noi. Mulțumim foarte mult, suntem triști, dar îți urăm cu toate acestea toate cele bune pe mai departe și mult succes la Agri. și a venit o nouă persoană în secretariat, Geronimo Blasco, care nu e la ora actuală, a fost primar adjunct uh, al Saragosei, viceprimar. Îi urăm toate cele bune și mult succes pentru că, iată, trebuie să ocupe un rol important. Nu este, dar noi îl aplaudăm totuși. Și încă o dată, Elvira Ramirez, Mii de mulțumiri! Și acum trecem la feedback pe trialog, în camera.